Um, so dear colleagues, let's... Dragi colegi, reluăm uh, lucrările, sesiunea de după amiază, cu următorul punct de pe ordinea de zi. <laughs> Comisioanele uh, din zona euro proiectul de raport, Comisiunea pentru plățile Transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și Comisiunea de Comerție Monetară dau cuvântul raportare doamna Eva Maiden. Good afternoon, dear colleagues. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Anul acesta sărbătorim 25 uh, de ani de la lansarea pieței unice, în același timp însă cetățenii europeni și companiile încă nu pot să culeagă roadele acestei pieți unice din cauza că există bariere în diferite sectoare. Plățile transfrontaliere sunt indispensabile pentru integrarea serviciilor financiare și pentru economia europeană în general. Cei care folosesc uh, serviciile financiare mai ales din șapte state membre, um, în pofida existenței SEPA, zonei de plăți unice, încă plătesc comisioane mari. De aceea, Comisia a venit cu regulamentul 924 pentru ca aceste comisioane pentru plățile transfrontaliere să uh, fie egale cu cele um, pentru plățile naționale. Este necesar ca uh, cetățenii și persoanele și companiile din țările care nu fac parte din zona euro să nu se simtă nedreptățiți față de cei din zona euro. Comisia a estimat că uh, cetățenii vor face economii de 900.000 de mii uh, de euro dar acest lucru va permite în același timp mai multă integrare în um, zona economică unică și, în general, va facilita uh, relațiile comerciale transfrontaliere. Comisia a de asemenea să existe mai multă transparență și ca și uh, cetățeanul să aibă mai mult de ales în ceea ce privește conversia monetară însă trebuie să fim atenți la instrumentele pe care vrem să le folosim pentru a atinge aceste obiective. De aceea credem că darea unui mandat uh, autorității bancare europene este o, neces- o măsură de reglementare care nu este necesară și merge mult prea departe. Uh, în tot cazul nu corespunde obiectivului acestui regulament a adopta un act de legislație secundară de către o altă instituție ar duce la nesiguranță pe piață și costuri de punere în aplicare mai ridicate. În ce privește comisiunea de conversie monetară, dacă acestea pe o bază temporară sau permanentă ar fluctua prea mult, s-ar crea de asemenea nesiguranță pe piață și de aceea noi suntem împotrivă. De asemenea, credem că fixarea acestor comixioane ar fi împotriva regulilor pieței și împotriva regulilor liberei concurențe. Asigurarea transparenței conversiei monetare este posibilă dacă acest regulament uh, conține cerințe clare pentru furnizorii de asemenea servicii. De aceea ne vrem să îmbunătățim propunerea comisiei în acest sens și în același timp să ne gândim uh, cum putem să îmbunătățim domeniul de aplicare cu câteva amendamente. Trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană poate să dea soluții valabile și uh, care reprezintă o plus valoare pentru ceea ce îi afectează pe cetățenii noștri uh, zi de zi. Aș vrea să vă mulțumesc membrilor secretariatului, membrilor echipei mele care m-au ajutat și vreau să lucrez um, în deplină uh, cooperare cu colegii mei ca să înlăturăm această barieră și să îmbunătățim viața cetățenilor și să le oferăm, oferim servicii mai bune. Mulțumim, doamne raportor. Acum dau cuvântul reporterilor din umbră, mai întâi grupul uh, social-democrat, domnul uh, Ole Ludvingson. Vă mulțumesc. Aș vrea să încep prin a mulțumi uh, doamnei raportor Eva Maidel pentru observații și pentru raport. E foarte bine că și Comisia și doamna raportor doresc să existe o armonizare a costurilor pentru plățile transfrontaliere în Europa, în toate statele membre, astfel încât acestea să fie la fel ca și comisioanele pentru plățile efectuate cu monedele naționale. Dacă respecte însă raționamentul Comisiei din planul pentru serviciile financiare, această propunere lasă mult de dorit. În planul de acțiune, Comisia uh, spune că dorește să reducă costurile pentru tranzacțiile transfrontaliere din toate statele membre. În raportul Parlamentului, în ce privește planul de acțiune pentru serviciile financiare, se cere Comisiei de asemenea să reducă uh, costurile pentru tranzacții transfrontaliere din toate țările. Pe baza uh, scenariilor alternative propuse de comisie, ne dăm seama că orice fel de modificare cu privire la comisioanele pentru tranzacții transfrontaliere, uh, astfel încât acestea să fie asemănătoare cu cele practicate pentru tranzacțiile naționale, nu ar avea un impact atât de mare pe cât ne-am uh, dori. Pentru că dacă ne dorim să reducem tranzacțiile pentru uh, costurile pentru tranzacțiile din toate statele membre, ar trebui atunci să ținem cont de tranzacțiile făcute în toate monedele din statele UE. Uh, costul unei asemenea măsură ar fi de 3 miliarde de euro, însă uh, cetățenii și companiile ar putea să facă economii de până la 1,5 miliarde pe an. Potrivit uh, evaluării de impact a Comisiei Europene, uh, Cetățenii și companiile europene vor avea mai mult de câștigat de pe urma acestui scenariu în care s-ar face aceste economii, pentru că prea des cetățenii europeni, atunci când fac plăți uh, în afara țărilor, uh, dacă o fac în moneda națională, plătesc uh, comisioane mult prea mari. Dacă nu luăm această măsură, acest uh, um, cetățenii nu vor avea mare lucru de câștigat, pentru că întotdeauna comisioanele vor fi mai mari decât ar trebui să fie. Pentru mai multă transparență, băncile ar trebui să fie forțate să-și informeze uh, cetățenii cu privire la rata conversiei monetare și atunci uh, consumatorii să poată să hotărască um, în cunoștință de cauză ce comisioane sunt practicate și dacă preferă să se aplice uh, com comisionul băncii care a emis cardul sau uh, comisionul uh, um, uh, băncii care efectuează, unde s-a efectuat plata sau s-au scos banii. Dacă consumatorul alege să folosească această radă armonizată, și aici trebuie să existe mai multă transparență pentru ca să poți să faci comparații. Cel care emite cardul ar trebui să comunice de fiecare dată cât va costa o tranzacție. Pentru că uh, dacă uh, s-a făcut, s-a făcut o plată sau s-au scos bani într-o monedă națională, rata um, valutară nu fluctuează atât de mult în două sau trei zile. Oricum, mă aștept la niște dezbateri uh, rodnice. Mulțumesc! Mulțumesc! Stanislav Udog, numele cere. Vă mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, doamnă raportor, dragi colegi, vreau să mulțumesc pentru acest raport. Cred că majoritatea propunerilor corespund principiilor grupului nostru. Suntem de acord cu modificarea uh, principală care ar permite uh, practicarea acelorași uh, comisioane, indiferent dacă plățile sau tranzacțiile au loc în zona euro sau în afara zonei euro. Credem însă că uh, trebuie să avem uh, armonizare pentru toate monedele naționale din toate statele membre UE. Știm că euro este foarte important pentru casele de schimb valutar Uh, și pentru bănci de asemenea, dar ar trebui ca în uh, operațiunile bancare toate monedele trebuie să fie tratate pe picior de egalitate. Nu vedem de ce băncile din zona euro ar trebui să aibă principii diferite pentru alte monede decât euro și să uh, îi pună pe unii clienți să plătească mai mult. E foarte important și din perspectiva uh, consumatorului, pentru că Uh, ar fi bine să afle că monedele din statele care nu sunt membre ale zonei euro nu sunt monede de a doua categorie. Dacă avem o piață comună, atunci uh, aceste principii să fie respectate și când vine vorba de monede. De deci, ce vă propun această opțiune să extindem sfera de aplicare la tranzacțiile transfrontaliere care s-au făcut și în alte monede în afară de euro? Comisia Europeană a respins acest scenariu, deși nu și-a justificat uh, respingerea. Doamnă raportor, sper că vă dați seama de acest lucru, pentru că în amendamentul numărul 7 uh, dumneavoastră încurajați Comisia Europeană să țină cont și de uh, această extindere a sferei de aplicare. Poate că putem să mergem și mai departe Lansez așadar un apel și rog raportoarea să insiste în această direcție. Încă un lucru important în acest text, transparența pentru conversia monetară. Așa cum a spus și antevorbitorul, uh, sunt de acord că situația actuală nu mai poate să dureze, trebuie neapărat să încercăm să avem mai multă transparență în ceea ce privește conversia monetară pentru orice utilizator al serviciilor uh, uh, financiare. Vă atrag atenția și asupra amendamentului numărul 10. Aici nu avem niște prevederi suficient de detaliate sau, mă rog, suficient de precise. Trebuie să hotărâm care soluție va fi mai ușor de aplicată în viitorul apropiat. Este greu să garantăm faptul că uh, toată lumea va folosi uh, uh, o rată de schimb uh, uh standard. Acest lucru e, greu să fie respectat atunci când uh, ești uh, la un ghișeu și uh, e o coadă și toată lumea așteaptă să efectueze tranzacția respectivă. Informarea consumatorului în momentul vânzării ar trebui să fie mai precisă Uneori, uh, tranzacțiile uh, sunt efectuate două zile lucrătoare după ce a fost făcută plata. Ca atare pot să apară modificări din cauza că s-a schimbat rata de, de schimb valutar. Trebuie să găsim uh, o soluție de compromis ca să ținem cont, pe de o parte, de cerințele aferente plăților și, în același timp, de drepturile consumatorilor. Suntem de acord cu propunerea raportoarei în ceea ce privește uh, um, Autoritatea Europeană de uh, Supraveghere, Suntem de acord, cum spuneam, cu propunerea raportare în ceea ce privește Agenția Bancară uh, Europeană. Poate că aceasta ar fi soluția cea mai bună. Mi-aduc aminte de vremurile imperiului, când prețurile erau reglementate și totul era suprareglementat și mi-aduc aminte foarte bine ce se întâmpla pe vremuri. A fost un eșec total pentru piețe. Trebuie să ne asigurăm de faptul că acest proiect de raport este adoptat în Parlamentul European cât mai repede cu putință vom trimite amendamente în engleză cu argumente. Amendamentele noastre vor fi pe următoarele teme. Extinderea sferei de aplicare ca să includem toate monedele din toate statele membre, așa cum am mai spus, și de asemenea o propuneri suplimentare pentru a garanta transparența conversiei monetare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Ieze, pentru grupul ALDE. Vreau și eu să încep prin a uh, spune că mă bucură propunerea comisiei, o sprijin, mai ales cred că este deosebit de important să existe transparență, mai ales în ceea ce privește conversiile uh, monetare transfrontaliere. Dacă vrem să avem o piață unică uh, neștirbită, atunci trebuie să existe această armonizare Um, a comisioanelor pe, parcur, pe teritoriul UE. Cred de asemenea că este uh, firesc ca utilizatorii serviciilor să se bucure de transparență totală atunci când trebuie să știe care este costul tranzacțiilor. În ceea ce privește raportul doamnei uh, Meyer, sunt de acord cu evaluarea pozitivă pe care o face. E nevoie de câteva ameliorări de exemplu, ceea ce se cere în amendamentul 10, articolul 3a, și anume ca utilizatori acestor servicii să aibă drept la mai multe rate de conversie monetară și să poată să aleagă. Atunci când ți se dă ocazia să plătești în moneda națională, pare să fie abordarea cea mai simplă. Eu cred cu tărie în faptul că indicarea Uh, costului de schimb valutar va fi în avantajul consumatorului. Știu de asemenea că raportorul a sugerat să se renunțe la a, uh, mm, rolul acordat a, uh, Agenției Bancare Europene pentru RDS mm, și că astfel să reduce costurile pentru a, societăți. Sunt deschis, uh, sunt uh, doritor să discutăm într-o mai mare măsură despre această propunere, să vedem care sunt avantajele clare pentru consumatori și cetățeni. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Domnul Viegas, în numele GUE. Noi și... Uh, și noi ne alăturăm uh, uh, motivelor de îngrijorare pe care le-a exprimat antevorbitorii pentru uh, vis-a-vis de această propunere, deși se propune reducerea comisiunilor pe care ar trebui să le plătească consumatorii pentru tranzacțiile internaționale. Însă, în general, băncile acoperă comisioanele, cel puțin în anumite state membre. Eu cred că din cauza acestei măsuri, comisioanele vor crește. Deocamdată, acestea nu sunt foarte uh, ridicate în zona euro. Și dacă luăm o asemenea măsură, vă spuneam, vom stimula băncile să reducă, să mărească comisioanele, mă scuzați, pentru că se vor reduce profiturile pe care le obțin din tranzacțiile transfrontaliere. Deci eu cred că această propunere este contraproductivă. Am constatat acest lucru în Portugalia. În mod normal, dacă ai o tranzacție inferioară unei sume de 1000 de euro, se, se aj- comisiunea era de 1 euro. Dacă faci o tranzacție cu o sumă mai mare de 1000 de euro, ajungi la un comision de până la 20 de euro, dacă nu și mai mult. În plus, vorbim despre un regim de monopol atunci când vorbim despre bănci. Mi se pare că este de-a dreptul ridicol ceea ce propune Comisia uh, când zice să fixeze un prag maxim pentru aceste um, um, comisioane aplicate um, tranzacțiilor internaționale. Un alt motiv de îngrijorare pentru mine este că Există companii care furnizează aceste servicii, care instalează bancomate în diferite țări și care aplică comisioane pentru uh, um, operațiunile bancare. Acest lucru are loc în totală, uh, într-un climat de totală impunitate. Eu cred că ar trebui să nu se permite existența acestor uh, um, companii și știu că e problema în Portugalia, dar cred că și în alte țări. Bineînțeles că acest lucru nu face ca propunerea să fie mai puțin relevantă, însă ar fi bine să pot să uh, depun amendamente pentru a ține cont de uh, ceea ce v-am explicat. Va dura pe puțin 3 ani de zile pentru că această propunere să fie pusă în aplicare. Mi se pare că totul este un pic excesiv. Eu nu înțeleg de ce trebuie să avem un termen limită. Până când se adoptă totul vor trece 4 sau 5 ani de zile și între timp drepturile Uh, cetățenilor uh, în continuare vor fi neglijate, nu se va ține cont de păsurile lor, dar aștept și o să lucrez împreună cu raportorul. Mulțumesc. Cineva din partea FDD? Sorry. Yes, so we move to the cash DI, then... Trecem la intervențiile spontane. Danuta Humner. Uh, very much. I would like to, to raise... Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt aș vrea să mă refer la două aspecte care au fost de altfel evocate și de colegi. Mai întâi, Aș vrea să știu dacă ați fost atent la, atentă la această posibilitate care poate deveni o realitate și anume un risc de uh, subsidiere și anume că băncile vor încerca să recupereze acele pierderi uh, de venituri care ar proveni din aceste tranzacții. Uh, există un memorandum din partea Comisiei prin care se spune tocmai de aceea s-a ales această opțiune care s-a părut cea mai bună, însă, sincer, în regulament uh, nu prea mm, se oglindește clar acest lucru și aș vrea să știu dacă s-a făcut efortul acesta de a reduce la maxim acest risc. Un al doilea aspect o cerință destul de puternică a existat, fără precedent, aș spune chiar în versiunea dumneavoastră de text, însă vreau să vă întreb dacă eventual considerați că această clauză de revizuire s-ar putea să ducă pe viitor la o diluare a regulamentului, ideea fiind să avem o echivalență între diferitele comisioane pentru aceste tranzacții transfrontaliere și care eventual ar putea să fie considerate la un moment dat ca niște tranzacții domestice în intern. Doamna uh, Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor și comisiei pentru această propunere, pentru că e ceva foarte important să uh, ne asigurăm că piața internă funcționează și pentru asta trebuie ca și plățile transfrontaliere în materie de costuri să fie asemănătoare cu cele ale tranzacțiilor în intern. Din perspectiva noastră a Regatului Unit, faptul că noi părăsim Uniunea Europeană și piața aceasta, uh, putem pleca de la ideea că nu că cetățenii noștri nu vor beneficia de această reformă. Și de altfel, guvernul recent a venit cu o declarație în eventualitatea neobținerii unui acord de, pentru Brexit. Uh, s-a spus că e vorba de o pierdere foarte mare pentru întreprinderi, pentru consumatorii europeni în ceea ce privește realizarea acestor tranzacții și acestor plăți cu carduri de credit. Însă, pe raport, ca atare, am uh, văzut propunerile făcute la amendamentul 11 și încă nu sunt pe deplin convinsă uh, că ar trebui să ștergem întreaga parte din text Uh, referitoare la rolul pe care îl poate juca Autoritatea Europeană Bancară. Și mă gândesc că această propunere din partea doamnei raportor și anume să avem o plafonare temporară a acestor uh, uh, rate, acestor costuri, nu știu dacă asta corespunde neapărat cu obiectivul nostru final și anume să avem o piață unică, funcțională, transparentă, în care să știm exact cât ce anume costă. Și după cum s-a spus și în prezent prezentarea aur, așa cum spunea doamna raportor, până la urmă o trebuie să lăsăm asta în seama pieței, însă piața, din experiență, știm că de multe ori nu se autocorectează, mai ales pe aceste chestiuni. Așa că aș vrea să știu, mai există și altceva prevăzut sau aveți alte explicații um, logice um, în ceea ce vrește propunerea pe care o faceți pe marginea propunerii comisiei? domnul președinte. Mulțumesc. Aș dori să știu acum, eventual, comisia dori să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O după amiază plăcută tuturor. Sunt foarte încântat să văd că avem atât de mult sprijin față de scopurile principale cuprinse în această inițiativă. Și e bine de văzut că sprijinul acesta merge în direcția echivalenței acestor costuri pentru diferitele tranzacții uh, transfrontaliere sau domestice în intern. Anumite state membre își doresc să extindă aceste beneficii și suntem aproape gata să facem acest lucru. Acum nu mai mi-aduc aminte exact cine a subliniat acest lucru, însă e adevărat că planul uh, pentru aceste tipuri de servicii bancare este chiar și mai ambițios și experiența demonstrează că mare parte dintre aceste tranzacții sunt deja acoperite de aceste uh, reguli. Avem infrastructura necesară. Deci ideea este să transmitem aceste câștiguri în materie de eficiență și de costuri înspre consumatori. Cu aceste opțiuni, dacă e să ne concentrăm doar pe tranzacțiile transfrontaliere în moneda euro, vom optimiza aceste costuri. Și atunci va trebui să vedem care va fi situația comparativ cu acele tranzacții care nu sunt transfrontaliere, dar care nu sunt realizate în moneda euro. Mai sunt și alte aspecte. Transparența și rata de schimb valutar Uh, e clar că e nevoie de o supraveghere în acest sens. S-a evocat deja această idee și anume că există riscul unei pierderi de venituri pentru bănci. Și e clar că trebuie să avem mai multă transparență în ceea ce privește rata de conversie, rata de schimb, dar în același timp, la nivel tehnic, e foarte complicat să realizeze acest lucru. Anumite propuneri au fost deja menționate în uh, dezbatere, au demonstrat că uh, trebuie în mod prudent să analizăm lucrurile și tocmai de aceea noi la comisie am vrut să avem uh, uh, un mandat pentru Autoritatea Bancară Europeană care are resursele și uh, competențele necesare pentru a realiza acest studiu orice caz vreau să mulțumesc tuturor oratorilor care au intervenit și uh, la Consiliu vreau să vă spun că există un sprijin destul de larg față de această idee. Propunerea Consiliului este să înregistrăm progrese rapid și să avem ca și principiu acele cerințe generale de transparență care să fie aplicabile și să avem eventual și posibilitatea de a lua măsuri suplimentare în uh, funcție de rezultatele studiului ce va fi făcut de către Autoritatea Bancară Europeană. Deci cred că da, avem de câștigat, avem, consumatorii au de câștigat. S-a spus că va dura până la 3-4 ani până când vom avea acest text în vigoare. Uh, Uh, beneficii e clar că există și cred că e în interesul nostru a tuturor să mergem și mai repede și oricum așteptăm cu nerăbdare să contribuim la o rezolvare rapidă a diferitelor uh, amendamente de compromis în așa fel încât să ajungem la un text final cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult și acum doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și diferiților colegi care au intervenit, să le mulțumesc pentru aceste observații inițiale și pentru uh, atitudinea mai degrabă pozitivă față de această propunere uh, sunt gata să discut cu dumneavoastră toate aceste idei pe care le-ați înaintat astăzi. Câteva aspecte doar, dacă îmi permiteți. Cred că Deși înlăturarea barierelor pentru toate aceste plăți transfrontaliere, indiferent de monede și valută, ar putea să ducă la o piață pe deplin uh, definitivată, uh, uh, în același timp o să aducă și niște beneficii suplimentare pentru întreprinderi și pentru cetățeni. Deci noi trebuie să încercăm să fim atenți, să nu impunem poveri sau costuri pentru acest tip de servicii către întreprinderi. Există și păreri cum că un astfel de scenariu ar putea să ducă la niște costuri disproporționate mult prea mari pentru cei care oferă astfel de servicii, comparativ cu beneficiile finale pentru utilizatori, cel puțin deocamdată. furnizorii de servicii s-ar putea la un moment dat să nu mai aibă altă soluție decât să sporească costurile pentru a compensa acele pierderi. Ceea ce nu era neapărat și scopul final al acestei propuneri de regulament. Și ceea ce acoperim noi în regulament e vorba de 80% din tranzacțiile transfrontaliere intraeuropene uh, cu, și cu țările care nu sunt uh, state membre ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă un volum foarte important comparativ cu situația actuală sau cu o situație eventuală de status quo. Dacă e să comparăm cu acum câțiva ani de zile cu, când am lucrat pe dosarul de roaming, E adevărat că de uh, uneori progresul în Uniunea Europeană se poate face uneori doar pas cu pas, treptat. Însă, în orice caz, sunt gata să discutăm în continuare toate aceste părți din raport care pot fi reformulate. Acum, în ceea ce privește regulamentul și extinderea sa la toate uh, tipurile de valută, da, ar putea fi un următor pas un pas care trebuie totuși să fie precedat de o analiză aprofundată uh, a tuturor prevederilor propuse și să avem și o evaluare de impact detaliată uh, pentru a ști exact ce se va propune. Iar când vine vorba de rata de schimb valutar și uh, taxele aferente, e clar că e nevoie de îmbunătățiri în așa fel încât să avem transparență suplimentară. Și sper că aceste îmbunătățiri vor fi uh, posibile să fie găsite împreună cu dumneavoastră în discuțiile noastre în următoarele săptămâni. E adevărat că există totuși un risc uh, în ceea ce privește aceste costuri de conversie valutară, pentru că e aspectul uh, poate cel mai important atunci când vorbim despre bariere. Deci, mm, aștept în continuare propunerile dumneavoastră referitoare la transparență și aștept cu nerăbdare toate ideile dumneavoastră pentru amendamente. Mă bucur de faptul că unii dintre dumneavoastră și au exprimat deja acordul față de calendarul acesta foarte ambițios pe care noi l-am uh, propus, așa că așteptăm cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare în următoarele săptămâni. Thank you. I read the timetable. Mulțumesc și acum calendarul, termenul pentru depunerea amendamente 14 septembrie, examinarea amendamentelor 8 octombrie, vot în Comisia Econ în 5 noiembrie. Și în principiu ajungem în uh, plenul, în primul plen din luna noiembrie cu acest dosar. Mulțumesc și acum trecem la următorul punct. E vorba despre un proiect de aviz pentru a include, include Ah, includerea comunei italiene campioane d'Italia și apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială a directivei 2008-118. E vorba de o procedură simplificată, regula 50. Nu sunt subiecte controversate în această propunere și sunt raportor în numele biroului, iar textul proiectului de aviz uh, nu uh, necesită amendamente față de propunerea comisiei, care are drept scop să modifice directiva TVA și directiva ciselor în ceea ce privește includerea acestor municipali acestei municipalități, campioane d'Italia, și apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii Europene. Pentru că în momentul de față sunt excluse din motive geografice, cum ar fi izolarea și dezavantajele economice. Uh, această enclavă în teritoriul uh, elvețian a fost din punct de vedere istoric justificată, însă face parte din teritoriul Uniunii Europene și acum uh, Italia consideră că această excludere din uh, Uniunea Vamală nu mai e necesară și tocmai de aceea a solicitat Comisiei să vină cu o propunere prin care aceste teritorii să fie incluse în Uniunea Vamală. Deci asta necesită o modificare a directivei accizelor și a directivei TVA. Cu toate acestea, Comisia propune plecând de la formulările, de la uh, dorințele formulate de către Italia, propune deci o aplicare a directivei TVA și a sistemului actual comun de uh, percepere a taxei pe valoare adăugată, care să fie aplicabil și acestor teritorii pentru a avea egalitate de tratament între diferiți actori economici. Și acest lucru se va face printr-un sistem de impozitare indirect, prin care se va integra și uh, uh, TVA. Comisia propune o modificare a directivei TVA și a transferă aceste teritorii de la articolul 6.2, care nu fac parte din Uniunea Vamală, uh, Uh, și sunt teritorii excluse din aplicarea directivei TVA la uh, articolul 6.1 care se referă la acele teritorii care tocmai sunt uh, incluse și care sunt excluse de la aplicarea teritorială a TVA. După cum spuneam, susțin această propunere și proiectul de raport invită Consiliul să ia această decizie. Iată pe scurt despre ce este vorba. Doi raportori din umbră doar care sunt prezenți. Și mai întâi cuvântul domnul Van Giegold. This is a, surprise to me. E o surpriză pentru mine. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, încă un subiect italian. Sunt multe subiecte italiene astăzi Uh, dacă vă uitați la veștile din această dimineață, știrile din această dimineață, um, um, acum discutăm la Econ despre acest subiect. Da, vrem să introducem acest teritoriu. Cum trebuie pronunțat ca să fie corect pronunțat? Campione, da? Campione. Grație milă, domnule președinte. Și apele, deci, uh, italiene ale lacului Lugano, în teritoriul vamal al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, Comisia nu propune să se includă cele două teritorii și în cadrul directivei TVA. Deși revizuirea actuală a regulilor TVA ar putea să fie o ocazie potrivită de a face acest lucru. Dar, având în vedere că municipalitatea Campione are cel mai mare casino din Italia, Uh, și am văzut o fotografie al acestui casino care a fost realizată chiar acum un an, o lună de zile, s-ar putea să ajungă în niște dificultăți financiare și suntem sceptici în ceea ce privește capacitățile municipalității campione să lupte împotriva fraudei, chiar și a fraudei TVA în mod eficient. Și poate că ar fi logic, nu? Să continuăm să excludem aceste două teritorii italiane din directiva TVA. Pentru că altfel am transmite un mesaj greșit Acum, pe de altă parte, am vrea să cerem Comisiei să vină cu o propunere către Consiliu și anume cum să scăpăm de întreaga listă a teritoriilor care sunt excluse de la aplicarea regimului TVA. Chiar și insulele uh, Island uh, uh, care nu fac parte în momentul de față din regimul TVA aplicabil. Și acest lucru e uh, valabil tocmai pentru a avea uh, um, um Concurența loială și eficiența resurselor. Și am vrea să invităm comisia să ne explice, așa pe scurt, de ce nu au folosit această ocazie până în prezent și a, nici când e vorba de campione, dar nici când e vorba de celelalte teritorii scutite. Uh, da, din păcate comisia nu este prezentă, însă o să îi cerem să vă răspundă în scris, domnul Gigold. Domnul Gigold, nu este o, ceva obișnuit să lipsească reprezentanții comisiei. Cred că putem să notăm acest lucru în procesul verbal. Domnul președinte, nu, de fapt, coordonatorii de, au, au luat decizia să fie respectată o, o procedură simplificată, pentru că inițial nu părea să existe uh, niciun fel de controversă, nimeni nu ceruse prezența comisiei, tocmai de aceea mi-a revenit mie în automat acest uh, raport, care dacă devine controversat, poate fi discutat în uh, procedura ordinară, respectând diferiții pași necesari. Cred că uh, ai terminat, Sven, nu? Bine. Miguel Viegas este celălalt raportor din umbră prezent, vă rog. Da, voi fi foarte subțint. Nu avem nimic împotriva dorinței statului italian, care cred că respectă interesele regiunii și a populației uh, de acolo. Deci nu avem nicio obiecție față de această propunere. Mulțumesc, domnul președinte. Nimeni nu dorește să intervină într-un mod spontan. o remarcă cu caracter procedural, în primul rând. Într-o procedură simplificată, după cum știți, termenul limită stabilit este de 6 septembrie. Și dacă nu sunt depuse șapte obiecții vis-a-vis -vis de procedura simplificată, vom trece direct la votul din plenară în data de în prima sesiune din octombrie. pe fond acum. Status quo-ul este următorul. Această enclavă din teritoriul elvețian este exclusă nu doar de la regimul TVA, dar și din Uniunea Vamală. Și este o propunere de a o include în Uniunea Vamală. Dacă nu s-ar întâmpla nimic, situația nu s-ar schimba. În afara enclavă respectivă ar fi în afara Uniunii Vamale. Deci mm, nu este realist să ne închipuim un rezultat final diferit, ținând seama și de procedura aleasă. Din punctul meu de vedere, este un pas pozitiv înainte faptul că aceste teritorii sunt incluse în Uniunea Vamală. Acesta este motivul pentru care intenționam să îmi exprim sprijinul pentru propunerea Comisiei. Însă, vom citi cu mare atenție răspunsul înscris la întrebarea domnului Digold și vom evalua pașii următori necesari, ținând seama de, de procedurile aplicabil acestui dosar. Vă mulțumesc și cred că putem trece la următorul punct și îi mulțumesc lui Peter Simon care va veni la prezidiul locul meu. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, dragi colegi, ținând seama de faptul că avem o întârziere deja de 10 minute, trec direct la punctul 15 de pe, or- de pe ordinea de zi, un alt punct discut- discutat în temeiul unei proceduri simplificate, articolul 50, discutăm proiectul de raport privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor legate de conținutul, în contextul conținutul conținutului registrului uh, electronic. Raportoarea este Ivana Maletici, în care o să-i dau cuvântul pentru 3 minute, după care raportorii din umbră vor uh, avea la dispoziție fiecare câte 2 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propunerea, uh, modificarea propusă a regulamentului în domeniul accizelor și con- conținutul registrului electronic este una importantă pentru că conținutul registrului electronic va fi armonizat odată cu noul sistem privind uh, accize care va fi reformat. Deci este important să reformăm cele două domenii. Va fi cerută înregistrarea operatorilor economici care mută bunuri în temeiul articolului 5, la capitolul 5, tocmai pentru a automatiza supervizarea accizelor pentru bunurile care sunt mutate într-un alt stat uh, membru în scopuri uh, comerciale. Pentru a respecta aceste norme, regulamentul va fi modificat, incluzând uh, două noi categorii de operatori economici. în uh, registrul uh, respectiv. Pentru că altfel, uh, pentru că altfel uh, transferurile uh, acestora nu vor, transferurile operate de acestea nu vor putea fi urmărite. Este vorba de uh, transportatori ai unor bunuri care au fost deja aprobate și, uh, de asemenea, operatori de transport uh, certificați. Hmm, propunerea Comisiei se referă la introducerea unor informații în registrul uh, economic privind dreptul consumatorilor de a lăsa necompletat uh, câmpul uh, destinatarului până acum. Este vorba de o armonizare în temeiul articolului 23 al directivei. Deci, ținând seama că propunerea duce la o armonizare cu noul uh, sistem, al sistemului cu directiva privind accizele în general, cred că putem să susținem propunerea făcută de, comisiei, de comisie. Nu cred că este nevoie de, amenda, de niciun fel de amendament, astfel încât acest raport să poată fi adoptat respectându-se procedura simplificată. Îți mulțumesc, Ivana. Case Swinburne este primul raportor din numără, numele ECR, dar nu este prezentă. Nu știu dacă o înlocuiește cineva, văd că nu. În numele ALDE are cuvântul uh, VIREC. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimată doamnă Maletic, stimați uh, colegi, aș dori să mă exprim sprijinul pentru propunerea uh, Comisiei și pentru respectarea procedurii simplificate. Cooperarea administrativă Mm, prin intermediul bazelor de date electronice este o idee pe care o susțin atâta vreme cât se ține cont de toate preocupările legate de sfera vieții uh, private și atâta vreme cât datele cu caracter personal și legislația care le guvertează este, uh, respectată, uh, este respectată. Dacă vom accepta propunerea Comisiei Europene, eficiența va fi îmbunătățită mm, și autoritățile relevante se vor putea achita mai eficient de datorile care le revin. Mulțumesc! Îți mulțumesc, Liva! Mm, Molly Scott Cato reprezintă în mod uh, normal verzi, însă nu este, pre, nu este prezentă. Nu știu dacă doriți să reveniți, doamna Maletici? Nu? Dacă nu? Nu au numit un raportor din umbră Însă, dacă doriți, pervonș, uh, pot să iei cuvântul. Madi Delvo este, secret, este raportorul nostru din umbră, doar pentru a informa secretariatul. Dumnezei salută propunerile uh, Comisiei Europene care sunt aliniate cu obiectivele noastre legate de politicile fiscale. Aceste propuneri contribuie la acoperirea lacunelor uh, în combaterea evaziunii fiscale și în prevenirea evaziunii fiscale. Doamna Delvoi este fericită că se îmbunătățește cooperarea administrativă între statele membre în urma acestei propuneri, care contribuie la simplificarea procedurii și la promovarea digitalizării, ceea ce este un lucru pozitiv. Drept urmare, raportarea noastră din umbră salută cu toată căldura proiectul de raport prezentat și uh, își va da consimțământul acestei chestiuni necontroversate, acceptând în același timp și uh, recursul la procedura simplificată. Mulțumesc din nou, Pervoș, și din nou cer scuze, dar pe lista mea nu apărea niciun raportor din umbră din partea SCD. Termenul de depunere a obiecțiilor este miercuri 6 septembrie, după care raportul va fi uh, discutat în prima sesiune plenară din octombrie. Am ajuns la punctul 16, sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene. Astăzi discutăm de asemenea proiectul de aviz. Comisia competentă pe fond este Comisia pentru Bugete. Ramon este raportorul nostru și îți dau cuvântul, Ramon, șase minute. Efectiv. Mulțumesc, domnule președinte. Este o propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene care dorește să reglementeze și să modernizeze sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. Vorbim așadar despre un uh, subiect de foarte mare interes, sistemul de finanțare al UE pentru a avea propriile noastre venituri și să depindem într-o mai mică măsură de contribuțiile naționale. Uh, este o idee cu atât mai importantă în aceste momente când negociem cadrul financiar. Putem facem față unor provocări uriașe în viitorul Uniunii Europene, provocări care necesită finanțare. Este o propunere importantă, dar este foarte greu. Trebuie să amintesc, doamnelor și domnilor, că vorbim despre o propunere care trebuie votată în unanimitate la Consiliu și avizul nostru al Parlamentului European, nu cel al Comisiei Econ, pentru că, așa cum a spus foarte bine domnul președinte, uh, Comisia de Bugete este cea competentă în fond, însă avizul Parlamentului European nu este decât cu titlu consultativ, trebuie să reamintim acest lucru. Consiliul uh, folosește uh, aici o altă uh, dispoziție din tratate. Propunerea are două părți, doamnelor și domnilor. În primul rând, modernizarea veniturilor proprii actuale și o, o altă parte, cum să creăm noi surse de venituri. Părerea mea reflectată și de amendamentele pe care le-am depus și pe care uh, le supun atenției dumneavoastră este că Consiliul nu este suficient de ambițios pentru că dorește să creeze doar trei surse de venituri proprii. În primul rând, o, o bază de um, impozitare a societăților consolidată, deci uh, să preluăm un mic procent din uh, um, această bază comună de impozitare consolidată o a doua sursă fiind uh, contribuțiile um, plătite în funcție de cantitatea de uh, um, deșeuri din plastic uh, reciclate, deci ar fi o contribuție a economiei circulare. Amendamentele pe care eu le propun au drept scop să ceară Consiliului să fie mai ambițios în ce privește sursele de venituri proprii pentru Uniunea Europeană. Nu e simplu, dar ar trebui să le includem în propunerea de uh, Parlamentului European. Care sunt propunerile noastre? În primul rând, venituri monetare uh, din sistemul uh, euro. Vorbim aici mai ales despre o contribuție a băncii centrale pentru că uh, aceasta are um, um, obișnuința să compenseze diferențele dintre sistemele financiare din statele membre, pentru că știm că uh, ratele aplicate sunt diferite. Și grupul de lucru uh, prezidat de domnul Monti a ajuns la această concluzie în 2016 și deja a făcut referire la această posibilă sursă de venituri. A doua posibilitate să includem um, emiterea de uh, obligațiuni. Deseori se face o confuzie la Parlamentul European și, în general, uh, în opinia publicului, că ar trebui uh, Uh, uh, că nu putem să avem tranzacții financiare și operațiuni pe piețele financiare, pentru că bugetul european trebuie întotdeauna să fie echilibrat. Dar nu este adevărat, nimic nu ne interzice să um, avem um, astfel de surse de venituri atâta timp cât respectăm regula unui buget um, echilibrat. De aceea spun că trebuie să fim mai ambițioși. În al treilea rând, o altă sursă de venituri, deși e o posibilitate poate îndepărtată în viitor, cred că ar trebui să ne gândim la crearea unui fond suveran european care să permită uh, investiții, uh, pentru că mai multe mari puteri mondiale fac acest lucru, mai ales uh, aplicând rate de, ale dobânzii uh, mici și acestea ar trebui să uh, fie o sursă de venituri deloc neglijabilă pentru Uniunea Europeană. Să ne gândim de asemenea la o taxă pe importul de produse din țări în care uh, emisiile de carbon sunt în continuare foarte mari, astfel încât Uniunea Europeană să uh, compenseze dumpingul uh, pe plan uh, uh de uh, ecologic pe care îl fac anumite țări producătoare. Deci uh, acestea sunt posibilitățile noastre uh, de venituri pentru Uniunea Europeană, uh, în plus de faimoasa clauză pasarelă. Există și alte amendamente care au fost depuse, nu am timp să le abordez pe toate, dar majoritatea propunerilor de amendamente se concentrează pe aceste patru subiecte pe care vi le-am menționat. Two minutes each, the shadow rapporteur. Îți mulțumesc, Ramon. Și acum Câte două minute pentru raportorii din umbră. În numele PPE, nou alesul coordonator, felicitări pentru acest lucru, Marcus Ferber. Mulțumesc, îl înlocuiesc pe Alen Lamasur, deci când spun eu, vă rog să vă gândiți că este vorba de Alen Lamasur. Dumnealui spune că dorește să mulțumesc în primul rând raportorului pentru munca extraordinară pe acest subiect, care este atât de important pentru viitorul Uniunii Europene. În contextul Brexitului, trebuie să găsim modalități uh, noi pentru a garanta viabilitatea bugetului european și sunt uh, bucuros că pot lucra împreună cu raportorul în acest sens. În ceea ce privește propunerile făcute de raportor, aș dori să-mi exprim ezitarea vis-a-vis -vis de îndepărtarea uh, de recomandările altului grup de lucru privind resursele proprii. În mod specific, sunt extrem de sceptic vis-a-vis -vis de folosirea uh, veniturilor generate de Eurosistem ca resurse, resurse proprii, pentru că Propunerea înaltului grup de lucru în acest sens ar însemna că sunt luate stimulentele statelor care nu au moneda euro să adere la zona euro la un moment uh, dat. Alte propuneri uh, se îndepărtează mult uh, de la subiect și sunt contradictorii, de exemplu, cu Fondul European de Investiții Strategice. În același timp, folosirea obligațiunilor și altor titluri de datorii nu, nu se potrivește pentru uh, finanțarea uh, finanțarea bugetului european. În ceea ce privește rabaturile, suntem de aceeași părere. Uh, trebuie să punem capătul, să punem capăt oricăror corecții și rabaturi cât mai repede posibil, mai ales că odată cu retragerea Regatului din Uniunea Europeană, sensul original al acestor uh, rabaturi va dispărea. În același timp, aș uh, propune Consiliului să respecte o procedură uh, o procedură legislativă ordinară pentru a permite și Parlamentului să participe cu întregile prerogative la acest proces, un proces care să devină astfel și mai transparent. Și cam atât dorea să spună Alen Lamasăr. Mulțumesc, uh, Bernd Luca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Aș avea două puncte de critică, ca și Alan Lamasur. Câștigurile, profiturile eurosistemului trebuie să revină băncii centrale europene, de la care ajung la bugetele naționale. Deci nu ne stau nouă la dispoziție uh, nouă, ci parlamentele naționale ar putea decide să Uh, transfere mai departe câștigurile respective bugetului european. În ceea ce privește fondul suveran uh, european, acesta nu are nicio legătură cu uh, resursele proprii, cu veniturile, ci mai degrabă cu partea de cheltuieli. În ceea ce privește propunerea comisiei, care mie mi se pare destul de proastă, aș dori să mai adaug ceva. Comisia Europeană nu ne dovedește cu nimic că sistemul actual ar fi unul prost. Um, regulam, uh, ar, argumentul care se referă la venitul național uh, brut ignoră, ignoră costurile și gradul su, uh, suplimentar de um, Uh, complexitate adus de propunerea făcută de Comisia Europeană. Principial, o simplificare a sistemului TVA este o idee foarte bună, însă nu ni se demonstrează modul în care baza uh, TVA ar fi erodată prin prin uh, reducerea cotelor TVA în anumite domenii și că acest lucru ar eroda veniturile uh, care ajung la, la bugetul european. Apoi, în ceea ce prive, trimiterea la CCTB, nu prea înțeleg pentru că este vorba de o uh, cooperare consolidată și în acest context Uh, veniturile nu ar putea ajunge în mod uh, direct la întregul buget european. Dacă Uniunea Europeană dorește, spune acum că își dorește o parte din uh, veniturile CCTB, cred că acest proiect se va uh, confrunta cu uh, probleme majore. Uh, în ceea ce privește masele plastice, să, înc- să se încerce obținerea unor venituri de la impozitarea maselor plastice pentru uh, bugetul european poate fi o idee foarte bună. Însă nu putem cere contribuții mai mari din partea statelor care au cote reduse de uh, reciclare a maselor uh, uh plastice uh, înseamnă de fapt să transferăm povara fiscală asupra cetățenilor și nu neapărat a celor care uh, protejează mai puțin mediul înconjurător. Mulțumesc, uh, domnule Luca, numele Alde Liva Viring. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă domnule Rotondo, vă mulțumesc pentru proiectul de raport și pentru numeroasele sugestii făcute. Este un raport uh, ambițios, poate chiar prea ambițios. Într-adevăr, Uniunea Europeană nu poate să funcționeze în mod adecvat și nu poate să servească cel mai bine intereselor cetățenilor atâta vreme cât depinde de finanțarea directă din partea statelor unite. Cred că a venit momentul să uh, ceară o finanțare mai independentă și sunt convinsă că acest lucru ar fi și în beneficiul statelor membre, pentru că, dragi colegi, resurse proprii aduc cu sine responsabilități proprii. Cu toate acestea, aș avea următoarele comentarii. În primul rând, uh, Raportorul menționează un fond suveran european și aș dori să vă întreb ce este, ce, care ar trebui să fie rolul unui asemenea fond. Apoi, euroobliga- euroobligațiunile. Riscurile partajate înseamnă riscuri reduse dacă toată lumea respectă normele bugetare și fiscale convenite. Eu mă tem că realitatea actuală este una foarte uh, diferită din acest punct de vedere. În al treilea rând, uh, m-aș uh, Um, aș evita uh, precizarea și cererea unor politici monetare expans- expansive. În al patrulea rând, um, resursele proprii ar trebui să plece de la resurse existente. Nu ar trebui să însemne introducerea unor noi taxe pentru cetățenii noștri și, în ultimul rând, nu pot să subliniez suficient uh, că trebuie să evităm datorii la bugetul uh, european. Adică bugetul european nu are voie să um, devină unul negativ și din acest punct de vedere ideea uh, împrumuturilor de pe piața privată nu uh, mă convinge. Mulțumesc, Liva. În numele verzilor are cuvântul acum domnul Urtasun. Mulțumesc, domnului raportor. Sunt de acord cu multe dintre propunerile de azi dimineață și eu cred că trebuie să reformăm sistemul resurselor proprii. Astăzi 80% din uh, uh, bugetul UE este finanțat din contribuțiile naționale și actualul sistem de resurse proprii nu este nici uh, transparent, nici uh, drept. Avem nevoie de mai multă solidaritate între cetățenii europeni și între regiuni și de aceea grupul nostru sprijină propunerea de a include noi uh, surse de venituri proprii, o parte din uh, CCTB, o parte din taxa pe produse din plastic și o parte din taxa pe tranzacțiile financiare și ne bucurăm să constatăm că și Comisia se îndreaptă în această direcție. Să sperăm că uh, vom putea ca până în 2027 să nu mai avem at, uh, un procent atât de mare de contribuții bazate pe venitul național brut. De asemenea, suntem de acord cu propunerea de a reforma uh, resursa um, TVA um, și cu faptul că trebuie să dispară toate reducerile de care beneficiază anumite state membre, pentru că acestea nu au niciun sens. Totuși nu suntem convinși de faptul că aceste state membre ar avea nevoie de o perioadă de 5 ani înainte de a renunța la aceste reduceri. Chiar dacă sprijinim în mare proiectul de aviz al domnului Haureghi, vom depune amendamente pentru că credem că este nevoie de noi surse de venituri proprii pentru a fi la în înălțimea ambițiilor noastre. Și vom mai explica acest timp în timpul negocierilor ca să vedem care sunt cele mai bune posibilități de a ajunge la un compromis. Cum vă spuneam, ne trebuie resurse suplimentare dintr-o taxă pe transport, o taxă pe combustibil fosil, o taxă pe tranzacțiile financiare, pe biletele de avion sau o taxă pe telecomunicații. În sfârșit, credem că nu trebuie să existe o taxare fără reprezentare și că bugetul european ar trebui să ilustreze uh, uh, rezultatul votului majorității cetățenilor UE, de aceea vom depune amendament și în ceea ce privește procedura. În conformitate cu amendamentul 14 și sunt de acord să lucrez cu domnul Haureghi și ceilalți colegi raportori din umbră. Mulțumesc, Ernest! Domnul Papadimulus, în numele Goi, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu voia dumneavoastră, aș începe prin a mulțumi domnului Haureghi, domnului raportor, pentru proiectul de aviz pe care tocmai ni l-a prezentat. Și de asemenea sunt de acord cu poziția de principiu pe care a prezentat-o Parlamentul European trebuie să dea dovadă de mai multă ambiție atunci când discută despre uh, resursele proprii. Raportorii din umbră care vin din uh, partide politice mai conservatoare uh, nu sunt suficient de ambițioși. Eu cred că tocmai bazându-ne pe deciziile Parlamentului pe tema bugetului european, noi trebuie să arătăm că suntem împotriva poziției care stipulează că bugetul european ar trebui să se reducă pe măsură ce trece timpul și că Brexitul ar trebui să fie o bună ocazie tocmai pentru a reduce bugetul. Există această luptă de ani de zile între țările care sunt contribuitoare nete și cele care sunt beneficiari neți Întotdeauna a existat această luptă și cred că uh, discuția a tărăgănat tocmai din cauza acestui um, uh, conflict. Brexitul bate la ușă și trebuie să fim siguri că nu numai că vom prelua o serie dintre ideile din raportul Monti, ci vom veni și cu propriile noastre propuneri de resurse proprii. Eu cred că atmosfera generală ar trebui să fie de creșterea resurselor proprii. Cu alte cuvinte, să fim uh, avocații, să, să pledăm pentru reducerea contribuțiilor naționale, dar asta să nu însemne și reducerea bugetului um, per ansamblu. Vom depune și noi amendamente, totuși, cred că trebuie să dăm dovadă de bun simț poate Uniunea Europeană să-și atingă obiectivele dacă nu avem resursele suficiente? Cum să reușești să lupți împotriva inegalităților sociale, împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe? Disparitățile sociale, regionale s-au înrăutățit din cauza crizei. Deci cum putem să facem ce ne-am propus dacă nu avem resurse financiare. E ca și cum am da apă la moară populiștilor care vor să distrugă uh, Uniunea Europeană. Nu putem să spunem pe de o parte că suntem pro-Europa, vrem societăți uh, politici sociale, vrem să luptăm împotriva schimbărilor climatice, vrem mai multă coeziune socială și pe de altă parte, când se pune problema uh, finanțării, spunem nu. Mulțumesc, Dimitros. Pentru ENF nu avem pe nimeni. Gebe ich noch einmal zurück an unseren Berichter. Îi dau cuvântul din nou lui Ramon pentru un minut. Doar un minut, domnule președinte, ca să mulțumesc uh, colegilor pentru intervenții. Eu sunt conștient uh, că există o divergență de opinii între noi vis-a-vis -vis de ce anume este proiectul european. Propunerile făcute au drept scop să mărească capacitatea fiscală a Uniunii Europene, deci să fie mai puțin dependentă de contribuțiile naționale. Este o tendință politică, o adevărată filozofie la care grupul meu ține foarte mult. Și și comisia, de altfel, comisia spune că veniturile proprii trebuie să crească de la 8% că sunt acum uh, până la 10% și eventual până la 18% în următorii ani, dar pentru ca acest lucru să fie cu putință, trebuie să avem uh, uh, um, venituri din noi surse. Ce spune Comisia? de pe urma existenței pieței unice și a consolidării impozitului pe profitul societăților și în urma armonizării uh, uh, TVA, se obțin niște avantaje, avantaje de care să putem și noi să profităm și să provină un mic procent din aceste rate armonizate sub formă de venit propriu. Și de ce se armonizăm? Păi dacă nu armonizăm, uh, ai concurență ilegală, o concurență rușinoasă între multe țări. Și acest lucru se vede foarte mult în, în ceea ce privește impozitul pe societăți de patru ani. Discutăm despre concurența fiscală, domnul Simon știe foarte bine și știm că trebuie să luptăm împotriva fraudei fiscale pe care o, o, o favorizăm pentru că ne facem concurență, deși suntem pe o piață unică. Aceasta este și ideea care stă la baza propunerilor noastre. Cum spunea raportorul de la GUE, nu că se creează noi uh, uh, uh, motive de cheltuială, dar dacă vrem să fim lideri în lupta împotriva schimbărilor climatice, ne trebuie resurse. Și de aici vine și ideea taxării uh, plasticului reciclat. În același fel, domnul Monti propunea posibilitatea să se contribuie cu o parte din veniturile obținute din uh, piața emisiilor de carbon. Dacă în plus Europa importă produse din țări unde emisiile sunt foarte mari, ar fi normal ca aceste produse să fie uh, taxate într-o mai mare măsură ca să uh, um, compensăm dumpingul social. Dar știu că există anumite aspecte ideologice, fiscale, uh, dar Parlamentul European trebuie să fie ambițios în momentul în care se pronunță pe acest capitol al uh, resurselor proprii. Veniturile uh, veniturile din sistemul euro deja sunt folosite. De, acestea deja sunt folosite Comisia deja stabilit uh, compensații pentru țări în funcție de beneficiile obținute prin intermediul băncilor centrale. Deci să nu renunțe la aceste beneficii. Acesta este uh, uh, nucleul propunerii mele și îmi cer scuze dacă m-am lungit, domnule președinte, uh, voi încerca să ajung la un consens în timpul negocierilor și dacă nu se poate, nu se poate. Thank you, Ramon. The timetable is the following. Mulțumesc, Ramon. Calendarul este următorul. Se depun amendamente până în 4 septembrie. Pe 8 octombrie analizăm aceste amendamente la comisia noastră ECON și vom vota pe 8 sau 9 octombrie. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 17, e vorba de protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Un subiect foarte important dacă ne gândim la tax 1, tax 2, la Comisia PANA, eh, diferitele comisii care au existat aici în Parlament, Raportorul nostru este Miguel Viegas, comisia pe fond, competentă pe fond de comisia jurii și comisia noastră ECON este comisia asociată în baza regulii 54 eh, pentru că avem competență pe serviciile financiare și concurență. Vă rog, aveți cuvântul domnule raportor 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că raportul acesta este unul care va întruni consens. Sunt convins că toți colegii înțeleg cât de important este subiectul. Și în acest sens sunt destul de optimist. Vom fi în măsură să obținem un text consolidat care să oglindească toate ideile și dorințele noastre. Raportul pe care îl aveți în fața ochilor este unul pe care am încercat să-l îmbunătățesc. Am venit cu o serie întreagă de modificări care, în fond, încearcă să îmbunătățească definițiile și asta cu siguranță e un subiect pe care îl vom discuta. Vreau să extind sfera de acoperire a, a definițiilor așa cum apar ele în directiva ca atare. se pleacă de la ideea că acest lucru deocamdată nu poate funcționa. De ce? Pentru că Guvernul și reprezentanții acestuia sunt cei care ar trebui să uh, organizeze inspecțiile și uh, supravegherea. Însă aici e vorba de avertizări. Deci nu putem să impunem prea multe răspunderi în uh, câlca acestor avertizori de conștiință care uh, atrag atenția asupra anumitor nereguli. Deci uh, s-ar putea ca la un moment dat, în uh, situația actuală, statele să renunțe la datoria lor de a organiza anchete și de a monitoriza cazurile raportate. Un alt aspect important care reiese din raport este că mai întâi noi trebuie să ne garantăm anonimitate. Trebuie să ne bizuim pe experiențele pe care le-am avut în trecut cu acești avertizori de conștiință, ei trebuie să, de integritate, ei trebuie să se simtă în siguranță în momentul în care iau decizia să raporteze anumite nereguli sau anumite probleme. Și e clar că trebuie să fie anonimi e dreptul lor care trebuie să fie clar definit. Și încă o altă idee cuprinsă în propunere. Canalele externe trebuie să fie susținute de informare, să fie susținute și prin canale interne de informare. Ceea ce înseamnă că acel avertizor de integritate trebuie mai întâi să încerce să rezolve problema în intern și când toate canalele interne de intervenție au putut fi, uh, au fost epuizate, atunci să se poată adresa unor factori externi. Trebuie să ne uităm la situațiile și cazurile pe care le-am cunoscut în ultimii ani cu acești avertizori de integritate. Eu sper că vom fi în măsură să avem uh, o dezbatere fructuoasă și să îmbunătățim propunerea Comisiei, care deja ca atare e un pas înainte. Dar trebuie să avem o dezbatere aprofundată pe acest conținut, până așa fel încât să putem îmbogăți textul. Um, Îți mulțumesc, Miguel. În numele PPE, Werner Langen ar fi trebuit să ia cuvântul. Nu e prezent, nu știu dacă înlocuiește cineva, văd că nu. În numele F și D, pe Căfăt ar fi trebuit să ia cuvântul, nici el nu este prezent, dar Ole Ludvison îl înlocuiește, te rog, Ole. Mulțumesc. Iau cuvântul în numele colegului Cofort. Grupul Socialiștilor și Democraților nu salută neapărat propunerea Comisiei. E o vorba de o propunere care a fost consolidată de către raportorul de la juri, care a introdus elemente noi și uh, anumite garanții, în așa fel încât întregul proces de avertizare referitor la anumite nereguli ale, uh, și încălcări ale dreptului Uniunii să vină cu garanții de siguranță. Ceea ce s-a propus ni se pare foarte Bun, s-au propus niște standarde minime care să ne permită acum să ne asigurăm că avem un cadru coerent și uniform de protecție oferit avertizărilor de integritate peste tot în Uniunea Europeană. Deși există în continuare posibilitatea ca statele membre să ofere și garanții mai puternice de protecție, ne dăm seama că acest lucru a fost ceva necesar de ani de zile și Parlamentul nostru a făcut presiune asupra Comisiei să vină într-un târziu cu astfel de propunere, cea pe care o analizăm astăzi. E vorba de un adevărat pas înainte, un progres înspre respectarea muncii făcute de către această comisie și mai ales respectarea muncii făcute în Comisia Specială de Anchetă. Noi suntem convinși că la comisia noastră ECON avem o răspundere specială, tocmai pentru a ne asigura că vom avea o protecție sporită pentru avertizări de integritate peste tot în Europa. Um, Paradise Papers, uh, LuxLeaks, uh, precum și alte cazuri de scandaluri și de fraudă și de spălare de bani, toate aceste dosare ne duc la o concluzie. Acești avertizori de integritate au acționat din motive morale, de conștiință. Deci, Uh, fără aceștia, aceste activități uh, sau nereguli ar fi continuat timp de ani de zile. Vreau să amintesc colegilor că comisia noastră este o comisie competentă pentru analiza unor astfel de situații scandaloase. Tocmai de aceea trebuie să tragem învățăminte din dosarele din trecut și bazându-ne pe experiența noastră precedentă din această comisie, dar și în Comisia Taxud și în Comisia PANA și în munca în desfășurare în momentul de față, să îmbunătățim textul. Știm cu toții că avertizorii de, de integritate uh, au uh, acționat și în cazuri în care au fost implicate bănci și firme multinaționale și care uh, au uh, făcut obiectul unor activități ilegale. și care, deși au comis activități economice uh, ilegale, au reușit să scape de orice fel de sancțiuni. E vorba uneori de instituții financiare, de întreprinderi multinaționale și Știm că e nevoie de o cooperare între statele membre în astfel de cazuri și astfel de situații. Cooperare care unor pune probleme, atât în intern, dar și la nivel transfrontalier. Am văzut deja felul în care autoritățile nu sunt întotdeauna în măsură să coopereze și ca nu pot fi în măsură să fie suficient de rapide și să acționeze pe baza informațiilor furnizate de acești avertizori de integritate. De multe ori se întâmplă chiar că uh, uh, în loc să coopereze, se uh, calcă sabotează oarecum reciproc munca pe care o depun. Însă noi nu asta ne dorim. Ceea ce ne dorim este să îmbunătățim implicarea acestor autorități, ușurarea realizarea acestor rapoarte uh, transfrontaliere, deci legăturile transfrontaliere să fie menținute și consolidate. Și grupul nostru al socialiștilor și democraților își dorește să pro, pro, uh, mențină acele uh, clauze de, și acele garanții propuse deja, foarte puternice propuse de comisie și să se pună accentul în mod deosebi pe uh, acești avertizori de integritate atunci când e vorba de instituții financiare și alte firme multinaționale. Mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank, ähm, Ole, für die Îți mulțumesc, Ole. În numele ECR, Robert Zile ar trebui să ia cuvântul. Nu este prezent și nici nu este înlocuit de altcineva. Hamon în numele ALDE. Uh, first of all, I want to thank, uh... Mai întâi aș dori să îi mulțumesc colegului Viegas pentru munca sa excelentă pe marginea acestui raport, care este un raport esențial pentru grupul nostru. Eu cred că suntem acum într-o poziție care să ne permită să consolidăm drepturile și garanțiile oferite acestor avertizori de integritate care joacă un rol important în cizelarea acestei noi legislații. Vrem să-i protejăm pe acești oameni care raportează încălcarea ale dreptului Uniunii și trebuie să-i protejăm uh, și um, eventualitatea unor uh, represalii într-un fel în care să putem armoniza cele mai bune practici în vigoare în diferitele state membre. Noi suntem de părere că e un subiect foarte important. Uh, we also think that we need to... Uh, și de asemenea suntem de părere că trebuie să facem o trimitere în acest raport și la cibercriminalitate și la diferite activități de tip hacker. Ar trebui să avem niște spe referințe specifice la acest tip de, să zicem, formă de terorism sau activități uh, care pun probleme și îngrijorări cetățenilor noștri. Uitați-vă la sondajul recent din uh, SUA și îngrijorarea cea mai pregnantă au fost tocmai atacurile ciberne- cibernetice. Cibercriminalitatea. Am văzut că SUA uh, uh, a venit cu diferite uh, instrumente, diferite politici, pentru că tocmai își dau seama că atacurile cibernetice sunt o, o, o amenințare foarte puternică, așa că trebuie să ținem seama și noi de acest aspect și să fim deschiși unor astfel de domenii. Da, apoi vorbim despre încălcarea dreptului Uniunii. Mă gândesc că ar trebui să facem aici o trimitere și de altfel mai mulți colegi din alte grupuri politice s-au referit la asta, o trimitere la faptul că există foarte multe încălcări ale dreptului Uniunii atunci când vorbim despre transpunerea și aplicarea legislației europene în statele membre. După cum știți, Comisia lansează cam o mie de proceduri de infringement uh, față de statele membre. Uh, există chiar și un clasament în acest sens și vreau să amintesc că în noiembrie anul trecut, domnul Mario Draghi, aici în Parlament, uh, în comisia noastră, ECON, era foarte supărat. Cred că e singura dată când l-am văzut pe domnul Draghi a, să acuze statele membre că nu implementează uh, legislația europeană. A spus că este lipsa de implementare a directivei de plăți electronice care este la originea uh, unor situații de criză. Deci, tocmai de aceea mă gândesc că ar trebui să abordăm și acest aspect când vorbim despre încălcările drepturilor, dreptului Uniunii. Trebuie ca și statele membre să implementeze legislația care, în principiu, ar trebui să promoveze și să disemineze cele mai bune practici. mulțumesc, Ramon. Din partea GUE FTD sau NL, nimeni nu și-a anunțat intenția de a interveni. Vă pot spune acum care va fi calendarul 4 septembrie, ora 16. Până atunci pot fi depuse amendamente și ele pot fi depuse doar în limba engleză. Pentru că jurii va vota deja în octombrie. Mm. remarcă cu caracter personal. Nu este o situație prea fericită și nu știu dacă se respectă cadrul legislativ din acest punct de vedere. Amendamentele vor fi discutate în data de 24 septembrie, votul în aceeași zi. Deci vot și votul în Comisia Jurii în data de 10 octombrie, în Comisia competentă pe fond. Din nou, motivul pentru care Amendamentele pot fi depuse doar în uh, limba engleză. Vă mulțumesc și am ajuns la punctul 18 de pe ordinea de zi. Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. Din nou, comisia competentă pe fond este comisia juri și astăzi discutăm proiectul nostru de raport. Raportor este Ole Lupnisen, care îi dau cuvântul. Herr Ordförande. Det finns idag ett behov av att stimulera företagens gränsöverskridande... Mulțumesc! E adevărat că astăzi trebuie să încurajăm mobilitatea transfrontalieră a companiilor în uh, piața noastră unică și să le permitem să uh, aibă, uh, să tragă foloase de pe urma pieței unice interne. Și pentru asta e nevoie de diferite măsuri care să ușureze această mobilitate transfrontalieră. Și tocmai asta venim. Venim cu o serie întreagă de măsuri pentru a întâmpina abuzurile, transferurile, transformările, fuziunile și divizările abuzive pentru a evita dumpingul social. Propunerea Comisiei este o bază foarte bună de dezbatere. În avizul meu m-am concentrat pe acele chestiuni care uh, țin de competențele specifice ale Comisiei noastre ECON. Spre exemplu, nu mă uh, refer la aspectele legate de uh, situația angajaților, de consultările necesare și așa mai departe. E nevoie de o clarificare în această propunere. Trebuie să ne asigurăm că acele clauze de salvgardare prevăzute sunt în mod corect aplicabile și că nu există niciun fel de portiță de scăpare. Trebuie să ne asigurăm că nu vom uh, face uh, evitarea prevederilor fiscale uh, să devină uh, și mai simplu de realizat. Avem nevoie de definiții corecte care să fie introduse pentru a identifica exact ce uh, tipuri de aranjamente sunt permise. Dacă aceste definiții nu sunt clare, asta va permite statelor membre să interpreteze în tot felul uh, regulile existente, în mod uh, nearmonizat. Și nu vrem să avem uh, din ce în ce mai multe companii de tip fantomă. Nu, trebuie să evităm acest lucru. Și în acest sens trebuie să extindem sfera de acoperire și pentru diferitele fuziuni care sunt realizate la nivel transfrontalier. Trebuie să ne asigurăm că diferitele neajunsuri sau părtițe de scăpare vor fi reduse și în acest sens avem nevoie de o claritate maximă. Ideea unor aranjamente artificiale trebuie să ne permită să avem cerințele potrivite în așa fel încât să se poată demonstra o legătură cu teritoriul în care se activează. Evident, nu trebuie să uh, aducem atingere libertății de instalare și libertății de circulație, dar în propunerea comisiei se vorbește despre examinarea acestei situații din partea unei uh, comisii de experți independenți, însă acest lucru trebuie să fie făcut autoritățile publice. Tocmai de aceea am și propus astfel de amendamente pe acest subiect. În propunere, nu există posibilitatea pentru o monitorizare ex post a felului în care se aplică regulile. Și asta e ceva important, pentru că poate fi destul de greu să identifici uh, încă de dinainte anumite aranjamente artificiale. Tocmai de aceea am venit cu un amendament care să permită această posibilitate. În momentul în care există Um, anumite transformări, fuziuni sau divizări transfrontaliere, trebuie să știm în, ce, în virtutea căror criterii sau cerințe acestea au fost realizate. Și apoi nu știu dacă e o idee bună să includem aici și divizările transfrontaliere. Mă întreb. Pentru că există anumite tipuri de divizări care sunt acoperite, dar nu știu dacă toate ar trebui să fie cuprinse aici. Da, există anumite riscuri în includerea tuturor categoriilor, anumite categorii ar trebui să fie șterse din propunere. Și oricum aștept cu nerăbdare o dezbatere constructivă în următoarele săptămâni. Eu vreau să dau dovadă de flexibilitate, de deschidere și să sperăm că și colegii vor avea abordare asemănătoare. Trebuie să găsim soluții comune care să poată fi susținute pe deplin și astfel comisia noastră va avea un cuvânt de spus în cadrul acestui dosar. Uh, Mulțumesc, Ola. Anna Sanders înlocuiește pe domnul Schwab în numele PPE. Excuse. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l scuz pe colegul Schwab, care din cauza anumitor constrângeri de calendar nu poate fi de față, așa că am să vă citesc eu ceea ce a propus dânsul ca și observații. The... Andreea Schwab salută inițiativa Comisiei în urma sentinței foarte importantă a Curții Europene de Justiție, este important ca legiuitorul european să creeze cadrul legal corect care să permită societăților comercia- comerciale să fuzioneze, să se divizeze sau să schimbe sediul pe piața unică. Este deosebit de important cu toate acestea ca acest cadru legal să fie coerent și să uh, acopere, să încorporeze legislația existentă. În plus, după adoptarea acestei directive, societățile comerciale nu ar trebui să se afle într-o poziție mai proastă din punctul de vedere al libertății de a stabili uh, sediul, așa cum a cerut Curtea Europeană de Justiție. Din păcate, uh, acest aspect nu este garantat de propunerea Comisiei Europene. Domnul Schwab mulțumește raportorului pentru proiectul de aviz care se referă la aspecte importante din propunerea Comisiei care uh, trebuie să fie discutate și examinate în Parlamentul European. De exemplu, din punctul de vedere al domnului Andreea Schwab, uh, pro- articolele propunere 86C și 160D referitoare la condițiile privind uh, conversiile și divizările transfrontaliere, nu doar că uh, sunt uh, uh, contravin sentinței Curții Europene de, de, de Justiție din punctul de vedere al uh, proporționalității, ci creează și nesiguranță datorită folosirii unor uh, termeni legali, juridici neclari. În plus, discutarea avantajului comercial prin această propunere poate fi pusă sub semnul întrebare, întrebării. Ținând seama de aceste dificultăți uh, juridice și practice, um, raportorul PPE se gândește la posibilitatea respingerii cu totul acestei propuneri soluția propusă de raportor în proiectul de aviz, din păcate, nu reușește să răspundă îngrijorărilor uh, domnului Schwab. În plus, raportorul din număr al PPE consideră că, pre, că prevederea uh, prevederea propusă privind uh, expertiza independentă merge prea departe plus valoarea adusă de, o, de evaluarea făcută de un expert uh, individual pe lângă normele privind protejarea părților interesate în alte părți ale, ale propunerii, um, trebuie să ridică importante semne de întrebare. În plus, și din acest punct de vedere, propunerea se îndepărtează fără niciun motiv aparent de normele existente privind uh, fuziuni. Acestea sunt doar câteva din uh, criticile, chestiunile pe care le va acoperi uh, raportorul din umbră PPE prin amendamentele depuse. Așteaptă cu nerăbdare oricum uh, cooperarea pe acest subiect. Mulțumesc, domnul Ozoc. Szanowny panie przewodniczący, panie pośle sprawozdawco. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Domnule raportor, stimați raportorii din umbră, domnilor și domnilor, domnule raportor, vă puteți baza pe sprijinul uh, ECR pentru majoritatea amendamentelor depuse de dumneavoastră care sunt menite să uh, lupte împotriva fraudei fiscale. Ne bucură de asemenea propunerea de definiție a așa numitelor uh, aranjamente artificiale. Este un mare pas înainte. Cu toate acestea, ECR are o serie de rezerve vis-a-vis -vis de alte concepte. În primul rând, când vine vorba de divizarea uh, societăților comerciale, aceasta nu ar trebui să fie exclusă din domeniul de aplicare al directivei. De asemenea, monitorizarea și sancțiunile. A fost introdus un nou articol în acest sens, de care credem, credem că nu este nevoie, pentru că în acest moment statele membre dispun de măsuri foarte eficient, uh, eficace în legislația națională pentru pedepsirea uh, infracțiunilor uh, respective și nu cred că este nevoie de acest efort dublu pe plan european. Acum, când vine vorba de respectarea drepturilor și intereselor angajaților, sindicatelor, contribuțiilor sociale și așa mai departe, nu cred că este nevoie de toate aceste precizări. Și aș avea și câteva uh, precizări legate de modul în care ar urma ar urma să-și desfășoare activitatea acești uh, experți uh, independenți, însă o să mă refer la acestea într-o reuniune ulterioară. În rezumat, ECR-ul își va depune amendamentele în viitorul apropiat, motivându-le în același timp și uh, aș dori să spun că vom fi de acord cu orice măsură de combatere a abuzurilor fiscale și de sprijinire a statelor membre în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, cred că avem uh, motive întemeiate să uh, ajungem la o bună cooperare. Îți mulțumesc, Stanislav. Acum, în numele de raportor din umbră este Ramon Tremosa. Vă mulțumesc din nou, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc și să-l felicit pe raportor, pe Ole Ludvinson și pe echipa sa pentru munca dedicată acestui subiect, un subiect foarte important pentru grupul politic ALDE, aprofundarea, pieței, aprofundarea integrării europene și definitivarea uh, pieței interne. Este un dosar extrem de relevant pentru că dorește să dea posibilități mai mari companiilor europene să stabilească sediul peste tot în Uniunea Europeană. Este un lucru deosebit de important, mai ales pentru întreprinderi mici și mijlocii, care sunt afectate mai mult de fragmentarea cadrului care reglementează transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. Grupul nostru politic este de a fi făcut de faptul că Comisia Europeană dorește să promoveze o agendă de combatere a evaziunii fiscale, cerând ca toate aceste transformări, fuziuni și divizări transfrontaliere să respecte normele a, uh, a uh, echității fiscale. Apoi trebuie să ținem seama de oportunitățile aduse de digitalizare din punct de vedere a reducerii costurilor, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este important să creăm un cadru juridic coerent care să oferă un grad mai mare de securitate juridică companiilor care își desfășoară activitatea într-un context transfrontalier. Uh, raportorul um, are bune intenții, însă considerăm că trebuie să ne axăm mai mult și pe taxare și pe partea pieței interne a legislației. Deci, în această direcție se vor îndrepta o serie din amendamentele depuse de grupul nostru politic. Considerăm de asemenea că este o idee foarte bună să există un expert uh, independent sau oricum o, o parte terță care să evalueze, să analizeze toate aceste uh, operațiuni. Și uh, sperăm că o să găsim un consens cât mai larg înainte de a ajunge în plenară. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Ramon. Din partea verzilor, nimeni nu se anunțase să ia cuvântul, însă îl întreb pe domnul Gigol, dacă, care tot este prezent, dacă dorește să ia cuvântul. Da, vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să insist asupra faptului că propunerea Comisiei suferă dintr-un anumit punct de vedere de folosirea unui limbaj uh, dublu. Pe de o parte, după sentința CEJ, își dorește să controleze cumva daunele aduse de efectele acestei sentințe pentru a permite statelor membre de a limita uh, stabilirea uh, sediilor. Pe de altă parte, obiectivul propun, un alt obiectiv al propunerii este de a spori pe piața unică competiția pentru a atrage uh, companii pentru a-și uh, stabili sediile mai ales pentru companii implicate în anumite domenii și noi nicio, niciodată nu am înțeles că o economie de, pia- de piață socială trebuie să intră în competiție pentru afacerile, întreprinderile deja existente, ci din potrivă, întreprinderile respective ar trebui să înțeleagă că au niște responsabilități acolo unde desfășoară activitatea. Drept urmare, ni se pare că raportorul este pe, pe calea cea bună încercând să definească ce înseamnă aranjamente artificiale și să nu lasă aceste definiții la latitudinea statelor membre, astfel încât competiția să facă ceea ce ar trebui întreprinderile ar trebui să uh, concureze între ele și nu statele membre să intre într-o competiție reciprocă din punctul de vedere al stimulării um, stimulentelor mm, fiscale din domeniul muncii și așa mai departe pentru a atrage întreprinderi. Astfel am putea să liniștim piața internă și am evita ca cetățenii să întoarcă spatele ideii europene. Și ultimul lucru pe care doresc să-l precizez, vom propune o formulare mai strictă când vine vorba de aceste aranjamente arti- artificiale și când vine vorba de substanța activității economice, ne-am dorit să vedem ca prevederile privind experții independenți sunt uh, eliminate și ne dorim mai multe norme de transparență privind propunerea astfel încât aceasta să revină pe calea cea dreaptă. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Sven. În numele GUE are cuvântul Martin Shirdevan. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu raport, raportorului. Ultima sentință a CERJ cere o reformă, a, o, o reformare a stabilirii sediului com, companiilor europene, se ref, acoperă, se referă și la transformări, fuziuni și divizări transfrontaliere. Pentru grupul nostru politic, în negocierile și, și discuțiile ulterioare, ne va interesa în primul rând drepturile lucrătorilor și evitarea evaziunii fiscale. Din acest punct de vedere, privind cu ochi foarte buni uh, propunerea raportorului de a elimina capitolul 4. Noi suntem de acord cu eliminarea capitolului 4 în mod uh, expres pentru că considerăm că există un, un pericol, un potențial uh, pericol ca această propunere să fie folosită pentru a evita drepturile angajaților de a se pronunța pe uh, anumite decizii luate în întreprinderi. Salutăm de asemenea introducerea unei uh, definiții concrete a aranjamentelor artificiale și vă vom sprijini din acest punct de vedere. Recunoaștem și susținem în, uh, în același timp această, uh, această tendință de a întări drepturile lucrătorilor prin, prin noile posibilități aduse de uh, Um, digitalizarea. Aș dori să critic sau să mă refer mai negativ la două puncte. Critica noastră spre deosebire de PPE, se referă la competențele expertului uh, independent care nu sunt suficiente din punctul nostru de vedere. În al doilea rând, nu există suficiente garanții pentru drepturile lucrătorilor în cazul unor fuziuni sau divizări transfrontaliere și în acest sens vom depune amendamente. Îți mulțumesc, uh, Martin. Uh, Barbara Capel nu este prezentă, nu știu dacă domnul Mono din partea NL nu dorește să ia cuvântul. Nu. Foarte bine, atunci pot să-i dau cuvântul uh, înapoi raportorului, Ole Ludvison, pentru a încheia discuția de astăzi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate sugestiile și propunerile pe care le-ați făcut. Mă bucur că am auzit o diversitate de opinii și o să încerc să găsesc un acord rațional, unul bun care să reprezintă o soluție de compromis. Este important însă să discutăm problema pe fond și să înțelegem că trebuie să tragem cu toții în aceeași direcție pentru a găsi o soluție la această problemă. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, din nou cuvântul. După cum am spus, o să țin seama de toate părerile exprimate și sper că vom obține o soluție bună până la urmă. Mulțumesc, Ole. Termenul de depunere a amendamentelor este 5 septembrie, ora 17 Amendamentele urmează apoi să fie discutate în Comisia Econ în data de 8 sau 9 octombrie 2018 și în data de 18 octombrie urmează să le supunem votului în Comisia Econ. Comisia Jurii, cea competentă pe fond, urmează să voteze în data de 19 octombrie. Vă mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi, dragi colegi. Ținând seama de faptul că președintele Gualtieri uh, revine la ora 16.30 și prezidează următorul punct de pe ordinea de zi, v-aș propune să luăm o pauză de 5 minute, tocmai pentru ca domnul Gualtieri să poată prezida de la bun început discutarea următorului punct atât de important. Sper că, mă, că sunteți de acord cu această propunere și sper că vom avea o discuție rodnică după aceea. Ne revedem la 16.30. Mulțumesc!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

Dear colleagues, let, let's resume our work, moving... Vă propun să ne reluăm uh, discuția. Trecem la punctul 19, controlul actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. Astăzi vom discuta despre uh, regulamentul STS. După cum știți, Acest regulament a intrat în vigoare în ianuarie și se va ianuarie 2018, 17 ianuarie mai bine zis, și se va aplica de pe 1 ianuarie 2019. Deci este absolut necesar și urgent ca mai multe măsuri să fie adoptate. Și vom discuta despre proiectul de standarde tehnice care a fost pregătit, au fost toate au fost pregătite deja, întreabă domnul președinte secretariatul. E vorba despre standarde tehnice pentru ESMA și notificări cu privire la STS și informațiile de furnizat în momentul în care un terț verifică conformitatea cu STS, e vorba despre standardele uh, Agenției Bancare Europeană în ceea ce privește clasele de risc. Am aici o copie a tuturor uh, acestor uh, uh, proiecte de standarde, vedeți, sunt multe pagini la număr. și vreau să urez bun venit lui Steven Maior, președintele ES. Mai mulțumesc uh, pentru că este prezent, de asemenea la Tirs Haben uh, de la uh, um, Agenția Bancară Europeană și Felicia Stănescu, șef uh, la FISMA pentru serviciile financiare și Unitatea de Politici Internaționale Ar fi util ca reprezentanții ESMA și EBA să ne facă o scurtă prezentare cu privire la RTS. Știm că ESMA deja a cerut o adoptare cât mai rapidă și suntem de acord. Este deosebit de important să fim bine pregătiți pentru acest termen limită care se apropie cu pași repezi și să dăm uh, părților implicate timpul necesar ca să se pregătească. Deci, începem cu prezentarea lui Steven Mayer, 5 minute. Steven, ai cuvântul. Mulțumesc, îți mulțumesc, Roberto, că îmi dai cuvântul. Așa cum ai spus deja în introducere, o mare parte din muncă deja a fost uh, terminată mai ales în ceea ce privește stabilirea standardelor tehnice. Unele dintre ele uh, deja au fost stabilite, altele sunt în curs de pregătire. Îți mulțumesc că ne dai posibilitatea să participăm la această sesiune de control. Așa cum știți cu toții, regulamentul este un pilon din regulamentul piețelor capitale și este una dintre principalele responsabilități ale ESMA. De când regulamentul a intrat în vigoare în ianuarie 2018, noi am muncit din greu pentru a garanta punerea în aplicare lină înainte de intra data la care se va aplica pentru ianuarie 2019. Scopul ESMA a fost și va fi să se asigure că obiectivele colegislatorilor sunt îndeplinite. În prezentarea mea de astăzi aș vrea să fac uh, un rezumat al principalelor elemente din activitățile recente ale ESMA. Pentru început aș vrea să uh, insist asupra principiului uh, ESMA, la care ținem cel mai mult, și anume un nivel cât mai ridicat de transparență și de protecție a investitorilor și în același timp în măsura posibilităților să evităm orice fel de povară suplimentară pentru tranzacționarea um, activelor. Avem această nevoie de un nivel mare de transparență și este una dintre principalele lecții pe care le-am învățat din uh, criza financiară. Din punctul meu de vedere, o transparență mai mare pe piața activelor și o, o coerență transrectoriară a cerințelor de reglementare vor permite creșterea încrederii în aceste piețe um, din partea investitorilor și vor permite de asemenea o stimulare a economiei reale. Din 16 iulie 2018, ESMA a uh, stabilit o serie de standarde tehnice comisiei care vor permite uh, o mai ușoară punere în aplicare a uh, criteriilor STS. Aceste proiecte de standarde tehnice stipulează faptul că informațiile și formatul acestora ar trebui să fie trimise în atenția ESMA de fiecare dată când se dorește tranzacționarea anumitor um, active. Acest proiect uh, de uh, reguli uh, uh, arată de asemenea că trebuie să aibă loc o evaluare în momentul în care este notificată ESMA. Regulamentul prevede că, pe baza acestei autorizații unice de către o autoritate națională de reglementare, uh, uh, se um, autorizează tranzacționarea acestor active pe întreg teritoriul UE. De asemenea, se vorbește despre informațiile care trebuie publicate. Așa cum știți, termenul limită pentru stabilirea acestor standarde uh, Uh, în atenția Comisiei este ianuarie 2019, așa cum a spus deja Roberto. Însă ESMA a hotărât să facă o nouă ierarhizare a obiectivelor și a resurselor sale, astfel încât să trimite în atenția Comisiei și a colegislatorilor aceste proiecte de standarde mai devreme, pentru că noi nu vrem să existe poveri uh, inutile pentru participanții la piață și să existe uh, două uh, categorii de standarde, una în timpul perioadei de tranziție și una după um, intrarea în aplicare. Noi credem că aceste modele sunt suficient detaliate ca să um, oferim soluția de care au nevoie investitorii și sperăm ca Comisia să adopte aceste standarde tehnice cât mai repede cu putință. Sperăm de asemenea să se consideră faptul că eforturile noastre sunt coerente cu celelalte instituții implicate pe piața financiară, ca de exemplu Agenția Bancară Europeană. Cerințele de Uh, publicare de informații, așa cum spuneam, trebuie să dea încredere investitorilor, investitorilor potențiale, autorităților publice și altor autorități. Trebuie ca acestea să dispună de suficiente informații ca să-și îndeplinească rolul de monitorizare și control. Uh, această piață este atât de uh, heterogenă încât este foarte greu să ai modele tipizate pentru toate tipurile de active tranzacționate, pentru că poți să ai uh, credite, uh, împrumuturi pentru achiziționare de automobile, împrumuturi imobiliare și um, uh, multe alte asemenea categorii de active. Având în vedere numărul mare de modele și nivelul detaliat de informații care trebuie să fie furnizate, noi am încercat să um, uh, ierarhizăm informațiile și să ținem cont de uh, ceea ce s-a petrecut înainte de data intrării în aplicare și ce urmează să um, fie tranzacționat după data intrării în aplicare și nu va exista o aplicare retroactivă. Acest lucru să nu înseamnă să că aceste standarde Uh, um, um, se vor aplica unor situații în care datele nu pot să fie raportate. Vom avea niște coduri astfel încât raportarea către entități să uh, arate de ce nu sunt disponibile informații pentru un anumit domeniu. În sfârșit, aș vrea să vă spun care sunt celelalte activități pe care ESMA le-a dus în paralel ca să aibă uh, un pachet de reguli unice pentru a garanta o bună punere în aplicare a acestui regulament. În primul rând, am depus eforturi astfel încât ESMA să aibă o capacitate suficientă să primească aceste notificări și să le publice pentru că se poate acorda labelul STS și se poate garanta respectarea cerințelor de capital numai de, după ce acesta apare, acest tip de active apare pe site-ul oficial al ESMA. Noi avem de gând să stabilim un sistem care este suficient de solid, dar și ușor de folosit. Vom publica instrucțiunile de raportare în următoarele luni, astfel încât atât sponsorii cât și emitenții să poată să aibă suficient timp să se pregătească înainte de începutul anului viitor. În momentul în care regulamentul va intra în vigoare, ESMA va continua să sprijine uh, Uh, um, entitățile emitente și se va angaja în activitățile de supraveghere um, cu scopul de a facilita armonizarea, punerea în aplicare a cadrului STS. În sfârșit, ținând cont de experiența acumulată de ESMA, noi vom uh, urma mandatul pe care ne l-a propus inițial uh, um, Comisia și să implementăm un cadru de supraveghere eficient pentru depozitele de active tranzicționate. Acestea fi spuse, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că avem nevoie și de resurse suficiente în propunerea de buget 2019. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Thank you. Mulțumim, Steven. Acum Piers Aben din partea EBA. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ne-ați uh, permis să participăm la această uh, dezbatere despre dezvoltarea STS. Noi am lucrat din greu împreună cu colegii de la ESMA ca să avem o bună punere în aplicare a regulamentului STS. Avem foarte multe de făcut. Noi avem 28 de mandate uh, uh, um, legislative și acum vrem să ne concentrăm foarte mult pe buna funcționare a acestei piețe. În luna iulie am publicat două standarde, una legată de nivelul de risc și cealaltă legată de um, um, nivelul de informații. Pentru noi o, o piață omogenă este principalul scop, pentru că altfel aceste Uh, tranzacții nu au cum să atragă um, interesul um, investitorilor. De aceea, în momentul în care am făcut aceste proiecte de standarde, ne-am gândit la perspectiva investitorilor pentru a facilita uh, um, evaluarea riscurilor de către aceștia. Proiectul acestor standarde uh, a suscitat multe discuții, uh, atât cu sectorul privat, cât și cu uh, autoritățile publice. Noi am vrut să găsim un bun echilibru între reguli suficient de stricte, astfel încât să avem homogenitate pe piață, și în același timp să ținem cont de uh, trăsăturile tipice acestor tip de active și pe de altă parte am lucrat din greu astfel încât aceste reguli să nu fie prea stringente, astfel încât să uh, fie defavorabile unor uh, bănci cu bilanțuri uh, contabile mari. Deci a trebuit să facem niște ajustări astfel încât să ținem cont de toate aceste aspecte și cred că până la urmă am ajuns la acest echilibru. De asemenea, vreau să spun care sunt condițiile pentru această homogenitate. Trebuie să spun că avem nevoie de un mandat legislativ um, um, complet ca să ne um, ocupăm și de, um, de diferitele categorii de risc, atât în faza de pretransacționare, cât și în faza de um, plată. Celălalt uh, proiect Uh, de standard era o continuare a muncii deja efectuate. Am lucrat din greu astfel încât să nu existe tulburări pe piață din cauza modificărilor, dar există acum niște noi dispoziții asupra cărora aș vrea să vă atrag atenția. Acum este foarte clar că nu va exista vreo posibilitate de hedging și în plus trebuie să spunem clar care este scopul unic al acestei dispoziții pentru, să, pentru ca emitentul să nu se fi creat doar în scopul uh, uh, tranzacției cu o singură categorie de um, active. Aceste dispoziții sunt importante, dar în plus cred că dă mai multă certitudine juridică și vor promova o punere în aplicare mai armonizată a regulilor și vor um, elimina um, um, necesitatea de arbitraj. Uh, Lucrăm din greu ca să fim gata um, până la începutul anului viitor, de asemenea pentru modelele de rating, um, în ce privește um, calculele pe care trebuie să le facem pentru a evalua categoriile de risc ale acestor active și ponderile. Uh, cu atât mai mult cu cât acum ne concentrăm pe munca deja în uh, curs de desfășurare și anume interpretarea criteriilor STS în întregime. Vor exista niște linii de orientare care vor permite o bună interpretare a criteriilor STS în atenția sponsorilor și a investitorilor și de asemenea a autorităților de control și a terților. Vom continua să cooperăm îndeaproape cu ESMA pe toate aceste proiecte ca să ne asigurăm că avem uh, o consistență transsectorială uh, și un caracter operativ al regulilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult și acum uh, Felicia Stănescu. Thank you very much. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați acordat cuvântul. În ceea ce privește revizuirea securitizării pieței, este o prioritate deosebit de importantă pentru noi și pentru felul în care funcționează piața Uniunii de Capital și pentru agenda noastră, în așa fel încât să avem o integrare a acestor piețe. Și uh, vrem să avem un, o abordare complexă cuprinzătoare, în seama și de nivelul de complexitate. Nivelul 1, uh, textul Comisiei, este acum definitivat pentru a adopta acele standarde tehnice și de reglementare, în așa fel încât să uh, ne referim atât la piața STS, dar și la securitizare ca atare. E clar că e nevoie de standarde tehnice clare, care vor fi importante în așa fel încât această piață de 1,2 miliarde de euro de securitizare în Europa să fie operată creativă și să disipăm orice nesiguranță pentru actorii care intervin pe această piață, în așa fel încât să facilităm creșterea de îndată ce noile reguli vor intra în vigoare în ianuarie 2019. Mai ales pentru securitizarea STS este deosebit de important înainte de standardele tehnice care să fie adoptate în mod omogen, e foarte important ca aceste standarde propuse de către ESMA în materie de notificări în uh, cadrul securitizărilor să fie în um, operative și există un ghid îndrumător din partea autorității europene bancare referitor la felul în care trebuie interpretate aceste criterii. Mai mult decât atât, uh, securitizarea și piața aferentă um, în acest cadru trebuie să ținem seama de două aspecte importante. Mai întâi, dezvăluirea anumitor informații pentru investitori și apoi, evident, riscurile prudențiale. Este foarte important ca aceste standarde și acest ghid îndrumător să fie adoptate cât mai repede cu putință. Uh, Multe dintre aceste standarde există deja. Comisia monitorizată îndeaproape lucrările desfășurate în cadrul EBA și ESMA pentru aceste domenii și vreau să le mulțumesc pentru munca depusă în ultimele luni pe aceste dosare. Um, există un task force care a pus la punct diferite documente deosebit de importante, au uh, organizat și o, consultare publică extinsă și am reușit să ținem seama de îngrijorările exprimate de industria. Uh, economică și financiară. Și s-au dezvoltat aceste standarde, uneori chiar în avans, mai ales în ceea ce privește cerințele pentru dezvăluirea anumitor informații. Deci am primit șapte astfel de standarde, uh, proiecte de standarde și avem speranța să le adoptăm cât mai repede cu putință și ne așteptăm ca următoarele standarde să sosească cât de curând. Ele nu sunt critice ca atare pentru a avea o piață operativă, dar adoptarea lor rapidă în mod clar va ușura aplicarea cadrului de securitizare. Mulțumesc! Thank you very much. Ah, Mulțumesc foarte mult și înainte să dau cuvântul uh, raportorului, după cum ați menționat, e clar că deocamdată se pune și problema bugetului. Deocamdată rezultatul nu e foarte pozitiv, însă eu îmi iau angajamentul să încercăm să îmbunătățim situația și la nivel de Comisie pentru Bugete și să încercăm să promovăm, să susținem propunerea Comisiei. And, um, okay. Intervenție din sală fără microfon. Bun, spune domnul președinte, acum am să-i dau cuvântul lui Paul Tang. Yes, the first day back from holiday. Mulțumesc! Uitați, ne întoarcem din vacanță și dintr-o dată avem o serie întreagă de dosare pe care trebuie să le discutăm. Începem cu dreptul. Așa că vreau să vă mulțumesc uh, ESMA și EBA pentru toate aceste prezentări și pentru spiritul de echipă de care ați dat dovadă când ați lucrat la aceste dosare. E clar că e un volum mare, impresionant de muncă, care necesită găsirea unui echilibru. Deci apreciem îndeosebe acest lucru. Și așa ca o primă impresie, putem spune că măsurile pe care le luăm acum ne va permite să aprofundăm felul în care funcționează piața de securitizare. Acum, întrebarea mea este următoarea. Trebuie să avem uh, și anumite discuții în Parlament. Să abordăm anumite aspecte, m-aș spune eu, cruciale Acum, nu pot să afirm că m-am uitat la toate detaliile din uh, aceste propuneri, însă noi avem datoria să ne asigurăm că discuțiile din Parlamentul European sunt în mod corect oglindite în legislație. Și am să încep mai întâi cu procedurile de autorizare, solicitările din partea uh, părților terțe. Apoi, acele garanții operaționale. Acum, întrebarea care se pune este următoarea. S-ar putea să fie un drept asigurat prin completarea pur și simplu a unor căsuțe dintr-un formular. Și atunci, cum ne putem asigura că aceste părți terțe sunt monitorizate? Pentru că uneori, dacă nu există nicio solicitare ulterioară din partea autorităților în acest sens, uh, licența continuă să existe, nu se retrage. Și mă gândesc că noi, în Parlamentul European, când am discutat acest aspect, ni s-a părut că ar fi o etapă importantă, așa că aștept câteva cuvinte de reasigurare din partea dumneavoastră în acest sens. Apoi, cerințele în ceea ce privește dezvăluirea anumitor informații. Există posibilitatea ca nu toate datele să fie mereu disponibile. Și uh, atunci ce ne facem cu aceste cazuri? Mai ales când există un set de date care nu e disponibil. Cum rezolvăm problema aceasta? Noi am avut astfel de discuții aici în Parlamentul European. Dacă, spre exemplu, ar fi posibil să avem un fel de securitizare verde Ideea fiind ca nivelul 1 de legislație să fie cel în care părțile implicate să furnizeze nivelul adecvat de informare și să dezvolte acele produse de securitizare, în așa fel încât să poată garanta durabilitatea finanțării. Și atunci ce se întâmplă dacă eventual această posibilitate de securitizare dispare, pur și simplu din cauza faptului că părțile implicate nu sunt în măsură să furnizeze datele. Deci noi trebuie să ne asigurăm că datele sunt disponibile și că acestea când sunt disponibile ajung în registru, sunt în, uh, menționate în registru. Eu cred că acest lucru e un element important pentru transparența felului în care va funcționa această piață. Uh, acum, trebuie să ne uităm și la criteriile și cerințele utilizate de BCE, spre exemplu, Banca Centrală Europeană. Vor fi modificări majore, minore sau cum anume, în ce fel acest lucru va afecta aceste criterii? Apoi, uh, echilibrul despre care vorbeam și care e necesar. Uh, Vrem să ținem seama de uh, complexitatea întregului dosar și trebuie să fim în măsură să abordăm lucrurile în mod prudent și atent. Întotdeauna au fost colegi, printre care și eu, care au subliniat că trebuie să garantăm aceste active și să evaluăm diferitele criterii standarde asemănătoare, proceduri asemănătoare, care pot contribui la crearea unei adevărate jurisprudențe în domeniu, o adevărată cazuistică. Pentru că nu uitați, e vorba de um, active foarte diferite, cu grad de risc diferit, deci uh, în acest sens e nevoie de o abordare echivalentă. Apoi, riscul de reținere a informației. Uh, a trebuit să mă uit să văd în dicționar ce înseamnă riscul acela de reținere sintetică, uh, ce înseamnă această posibilitate. Cum ne vom asigura că această reținere sintetică va beneficia de aceleași stimulente precum cele uh, prevăzute inițial. E una din discuțiile pe care le-am avut în Parlamentul European și am abordat subiectul și cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a face distinția față de reținerea uh, critică. Uh, e nevoie de o revizuire ulterioară, de o analiză ulterioară pentru a vedea exact care date sunt disponibile, care sunt cele mai bune practici, de câte ori s-a întâmplat Uh, acea reținere de informații. Deci, în continuare, cred eu că lucrurile sunt deosebit de importante și trebuie să avem o abordare extrem de țintită. Și trebuie să vedem și felul în care sunt colectate uh, datele și informațiile. Pentru că dacă vrei să fii în măsură să faci o dezvăluire a anumitor informații, trebuie să fii în măsură mai întâi să înțelegi exact ce date sunt disponibile, să vezi care sunt caracteristicile Uh, procesului de securitizare, cât de armonizat este, cât de central este, care sunt posibilitățile de arbitraj. Deci, iată o serie întreagă de, de subiecte um, în cadrul cărora trebuie să fim în măsură să garantăm informațiile. Și apoi, tot când am discutat despre dezvăluire, dezvăluirea informațiilor, am vrut să ne asigurăm că această piață să și dezvoltă și să se dezvolte Uh, dar fără să pună în pericol stabilitatea financiară. Cel puțin parte din uh, deputați uh, erau convinși că securitizarea nu trebuie să pună în pericol stabilitatea financiară, pentru că riscul există. E o posibilitate care există. Și aș vrea să știu dacă ați analizat și dumneavoastră acest risc. Mulțumim foarte mult, domnului raportor. Și acum domnul Caras, în, ca și raportor din umbră, dar și din partea PPE. Dar mai întâi doamna Ann Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să eh, mulțumesc invitațiilor noștri prezenți astăzi um, pentru a avea acest schimb de opinii. Vreau să-l scuzați pe domnul Caras, care nu a putut fi de față din motive medicale, așa că am să citesc eu comentariile și observațiile dânsului. Ca și raportor din partea ECR, Uh, în ceea ce privește securitizarea și ca și raportor din umbră PPE pentru regulamentul STS, domnul Caras dorește să mulțumească uh, oaspeților uh, noștri și dezbaterii care ajunge la un moment foarte potrivit astăzi și să sublinieze cât de important importantă este monitorizarea și acordarea unui mandat clar la nivel 1 în spiritul regulamentului. Deci, ar fi foarte interesat În cazul în care nu e claritate suficientă în cadrul nivelului 1 referitor la definițiile care pot exista la nivelul 2 și a mandatului acordat în acest dosar. Caras welcomes. În plus, domnul Caras salută progresul înregistrat cu ultimele propuneri privind proiectele de RTS și ITS, standarde de reglementare tehnice și de implementare tehnică. Drept urmare, ar dori să ceară autorităților europene de supraveghere dacă este posibilă confirmarea calendarului pentru ultimele RTS care trebuie să fie adoptate de ESMA, consilierea tehnică oferită de ESMA și modificarea RTS-ului legat de EMIR de către toate autoritățile europene de supraveghere. În ceea ce privește ultimul uh, proiect uh, publicat de RTS și ITS, domnul Caras ar avea trei întrebări pentru autoritățile europene de supraveghere. În primul rând, uh, vis-a-vis -vis de ESMA, RTS-ul și ITS-ul privind cerințele de divulgare de informații. Pornind de la um, primul proiect de consultare privind uh, RTS, modelele de raportare nu s-ar aplica uh, și securitizării. Însă, în varianta finală a textului, se pare că se va, toate activitățile de, de, de securitizare vor prevedea uh, furnizarea acelorași uh, informații ca și uh, activitățile de securitizare, ca și instituțiile în care securitizează în mod public. Drept urmare, dacă am, dacă am înțeles bine, domnul Carasitos, ar dori să știe de ce s-a făcut această modificare. A doua întrebare privind uh, adresate ABE și criteriile de homogenitate legate de STS. Există câțiva factori care pot reduce o, o etichetă și aș dori să întrebăm abe dacă trebuie să țină cont de cel puțin un factor de homogenitate și introducerea unor praguri de semnificație nu a f- și de ce nu s-au introdus niște praguri de semnificație în uh, varianta finală propusă. A treia întrebare, risk retention. Întrebare adresată ABE, Autorității Bancare Europene. De ce spreadul uh, fix care depășește mm, tranzacțiile de securitizare, de ce nu se uh, regăsește în opțiunea de tranzacții D sau B? Și în ultimul uh, rând, domnul Caras ar dori să afle dacă Comisia are deja o părere vis-a-vis -vis de modificarea standardelor tehnice de reglementare care au fost uh, transmise de ESMA și Autoritatea Bancară Europeană. Vă mulțumesc de pe acum pentru răspunsurile date acestor întrebări pe care o să le transmit uh, domnului Caras și îmi cer scuze, dar trebuie să plec. Thank you. Vă mulțumesc. Am prea multe RTS-uri pe birou, spune domnul președinte. Nu văd pe nimeni altcineva din alte grupuri politice. Drept urmare, cred că mă pot pune eu pe lista uh, vorbitorilor și aș dori să întreb ceva în mod specific autoritatea bancară europeană. Aș dori să felicit și să spun bun venit uh, reprezentanților instituțiilor uh, ESMA și ABE. Să le mulțumesc pentru munca depusă pe aceste standarde de reglementare tehnice pe care mm, trebuie să le examinăm mai în detaliu, dar ca o primă impresie mi se pare a fi că sunt propuneri foarte bune, aliniate foarte bine cerințelor de, din regulament. Aș avea o întrebare pe un punct specific privind RTS-ul care discută homogenitatea. Pentru că nu sunt sigur dacă nu există o lipsă de aliniere parțială între raportul de notificarea privind contextul general, notificarea generală privind contextul și RTS-ul, pentru că la punctul 42 uh, al raportului rațional de context se clarifică cu, cu o, într-o propoziție foarte lungă și complicată, dar se clarifică faptul că există și cazuri există cazurile în care anumite um, valori mobiliare sunt uh, fac parte dintr-o categorie sau alta în alineatul 2A și 2B în articol din, din textul legislativ nu regăsesc aceeași formulare și mă întreb dacă am interpretat eu greșit lucrurile sau există o contradicție între alineatul 42 din RTS și articolul din regulament și dacă da, care este părerea autorității bancare europene. Este clar că acest echilibru este foarte delicat între echilibrul între gradul necesar de homogenitate și pe de altă parte să evităm situația în care această cerință nu a permis ca credite care de fapt sunt homogene să facă obiectul unei proceduri de securitizare. Eu înțeleg că este un echilibru fin, greu de atins, însă aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră, ținând seama de faptul că la liniatul 8 din articolul 20 vorbim despre un singur tip de activă. Aceasta este definiția și la liniatul 42 uh, vă referiți la același activ, nu la același tip de activă. Deci există o diferență între textul uh, regulamentului și textul RTS-ului. Pervanș, nu dorești să iei cuvântul? Um, Steven, ai, ești primul. Vă mulțumesc pentru modul în care a reflectat Comisia Econ activitatea noastră și mulțumim și înțeleg că este nevoie de mai mult timp pentru a evalua munca noastră, însă ne bucură remarcile inițiale pozitive. O să parcurg o serie de comentarii din partea membrilor, unor membri ai Comisiei uh, Econ. În ceea ce privește modelele de uh, de notificare și în ce măsură acestea se îndepărtează de practicile existente deja, de modelele deja existente. În mod evident, munca noastră se a plecat de la modelele deja ex- existente, la Banca Centrală Europeană, la Banca Angliei, știu uh, că există modele la care uh, s-a lucrat și, la, și în contextul CRR3, regulamentul privind decenția de capital 3. Deci acesta a fost punctul de plecare pentru standardele tehnice de reglementare pe care le-am uh, propus acum. În același timp există noi cerințe în regulament care nu pot fi ignorate. Regulamentul este clar și foarte explicit când vine vorba de nevoia ca investitorii și potențialii uh, investitori și autoritățile publice să recurgă la atenția cuvenită, la due diligence și, în plus, a apărut și GDPR și avem mai multă experiență cu modelele uh, tipice pe care le-am uh, folosit în uh, trecut. Deci, punctul de plecare a fost unul clar, modelele deja existente pe care le-am modificat uh, pentru a reflecta cerințele specifice din regulament. Au fost și întrebări privind uh, uh, relația între securitizarea făcută de autorități publice și de sectorul privat. La acest punct am citit cu mare grijă actul legislativ uh, de la nivelul 1 și împreună cu Comisia am înțeles că există puține posibilități de a face o distinție între securitizarea publică și cea privată, din, când vine vorba de obligațiile de raportare, de notificare. Va exista o mare diferență din punctul de vedere al informațiilor publice, dar când vine vorba de informațiile care trebuie să fie uh, transmise unor investitori specifici, nu există o distinție atât de mare. Eu personal aș considera că ar trebui să facem o, o, o distinție mai uh, clar definită și într-un anumit punct de vedere am făcut această distinție pentru că în actul legislativ de nivelul 1 eu personal am considerat că există, că ar fi trebuit să existe uh, cerința mai puțin stringentă pentru autoritățile uh, publice. O altă întrebare s-a referit la autorizarea părților terțe care vor uh, uh, garanta criteriile STS. Uh, Prin standardele tehnice, noi ne referim la informațiile care trebuie să fie oferită de entitățile care își doresc autorizarea, să primească autorizarea din partea autorităților uh, de reglementare naționale și trebuie să insist asupra acestui lucru. Supravegherea se desfășoară pe plan național și nu pe plan uh, european. În același timp, dintr-o perspectivă, din perspectiva convergenței activităților de supraveghere, um, insistăm asupra mm, importanței evitării unui exercițiu în care doar se bifează anumite uh, căsuțe și nu se face o supraveghere uh, reală. Tocmai de aceea am încercat să vedem care sunt informațiile necesare pentru a obține o autorizație, așa cum se întâmplă și cu agențiile de uh, rating. Am fost inspirați de experiența pe care am avut-o în alte domenii și prin activitățile uh, de convergență în supraveghere, ne dorim să ajungem la o evaluare adevărată, nu doar de bifarea unor chestiuni. În ceea ce privește calitatea informațiilor și lipsa informațiilor, din acest punct de vedere, trebuie să echilibrăm pe de o parte importanța notificării dezvăluirii unor informații pentru lumea exterioară. Știm cât de importantă a fost lipsa uh, informațiilor și a transparenței în criza financiară, mai ales în contextul securitizării. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că unele informații nu sunt disponibile și nu pot fi uh, notificate. Pot exista anumite credite vis-a-vis -vis de care nu au existat, nu, nu, nu, nu există informații și dacă am cere acum uh, informații pe care nu le putem obține oricum, am împiedica în crea obstacole în calea pieței securitizării. Deci am încercat să înțelegem dacă există cazuri legitime în care nu sunt disponibile informații necesare și dacă este posibil acest lucru, indicăm pur și simplu că există o gamă largă de motive pentru lipsa, de motive rezonabile pentru, pentru lipsa informațiilor. Deci în anumite cazuri acest lucru este posibil și mm, se reflectă în uh, modelele um, folosite și în timp cred că nivelul de așteptare privind informațiile disponibile va crește. Penultimul meu comentariu am fost întrebat dacă suntem în grafic. Da, până acum suntem în grafic. Preconizăm ca calendarul să fie respectat și pentru celelalte RTS-uri. Lucrăm împreună cu ABE obligațiile de uh, compensare și tehnicile de atenuare a riscurilor. Aici înregistrăm o mică întârziere. Ar fi trebuit să terminăm munca înaintea uh, verii, dar o vom încheia în al treilea trimestru. Deci există o mică întârziere, dar am uh, informat deja Comisia Econ. Și în rest suntem în grafic și dacă tot discutăm uh, despre grafic. Insist asupra uh, importanței bugetului. Dacă nu avem un buget de supraveghere, nu putem să ne desfășurăm activitatea de supraveghere. Putem să cerem multe din partea angajaților și am tot făcut acest lucru, însă există o serie de propuneri legislative cărora nu putem să le dedicăm niciun angajat. La un moment dat, uh, activitatea se poate opri pe anumite uh, anumite dosare. Deci a avut loc o reducere cu 5 uh, posturi uh, cu normă întreagă deja. Apoi, ultimul comentariu privind monitorizarea riscurilor, riscurile de, legate de stabilitate. Pe măsură ce mergem înainte, vom obține mai multe informații privind securitizarea, informații care vor fi utile pentru a depăși riscul stabilității. Sunt riscuri relevante nu doar pentru securitizare, dar și pentru agențiile de rating de credit uh, rating. Dar vă aduc aminte că regulamentul de securitizare cere Comitetului Comun al Autorităților de Naționale să uh, ofere, să redacteze un raport până în anul 2020 despre cum funcționează securitizarea, deci colegiuitorii vor primi un raport privind evoluțiile din sectorul de pe piața securitizării. Mulțumesc, ABE. Mulțumesc, am să încerc să răspund la întrebări. exact despre punctul de echilibru despre care v-am pomenit în intervenția mea. În ceea ce privește fluxul de uh, bani lichizi, da, e adevărat că știm că s-au stabilit standarde și am ținut cont de acestea. Vrem să ne asigurăm că vom avea rezultate comparabile ca și în trecut și eu cred că dumneavoastră ați întrebat dacă un subprime poate să deveni, devină un prime, dacă putem să avem mai multă granularitate sau nu, dacă putem să fim mai prescriptivi sau nu, dacă putem să prevenim concentrările. Da, răspunsul este nu la toate aceste întrebări. Cred că a fost o întrebare pertinentă. Ce facem dacă ne dăm seama că um, există o problemă majoră în urma uh, raportului autorităților de supraveghere? Noi vrem să avem noi cerințe de supraveghere, le vom publica de altfel uh, săptămâna viitoare. Calitatea creditelor ne permite să vedem care sunt diferitele tipuri de uh, uh, rețineri, dar este un punct uh, interesant și vom vedea ce putem să facem în această privință. Am primit întrebarea apropo de factori de homogenitate. Uh, măcar un asemenea factor trebuie luat în considerare. Nu avem uh, uh praguri uh, um, imateriale și de acest lucru am ținut cont și s-a vorbit și despre uh, uh, nivelul spreadului. Un spread excesiv pentru noi nu era pertinent pentru că nu a fost inclus nici în standardul precedent. Noi am avut un interes să depunem efortul ca să garantăm continuitatea muncii noastre. Spuneam, acest spread nu era inclus în standardul precedent și ar atenua uh, uh, um, eficacitatea standardului actual. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, uh, sprijin. Articolul 20 este unul important. Ai nevoie de măcar de un factor de homogenitate. Poți să ai o, o, un rating ridicat sau să ai și un rating scăzut, dar să ai um, alți parametri care să permită garantarea acestui factor de homogenitate. Mulțumesc. Deci, dumneavoastră spuneți că respectați articolul 42, că formularea dumneavoastră e în conformitate. Nu e și evaluarea mea, dar uh, putem reveni. Raportorul. A, comisia. Mulțumesc. Uh, voi fi succintă. Cred că am fost pomeniți de două ori. Domnul Caras a întrebat care era calendarul pentru adoptare. Vrem să avem un proces de adoptare cât mai rapid al acestor standarde pe care le-am primit. În ce privește conținutul, am lucrat foarte îndeaproape cu ESMA deci, în linii mari, suntem de acord cu acest proiect de standarde, dar uh, știți că um, analiza juridică necesită timp. Am vrut să răspund apropo de publicarea datelor pentru tranzacțiile private. Știu că au avut loc niște discuții. Compromisul la care s-a ajuns este că publicarea acestor date, transmiterea lor uh, către autoritățile naționale uh, răspunde acelorași reguli atât pentru tranzacțiile publice cât și pentru cele private. Și credem că este un compromis uh, onest. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mai sunt și alte comentarii? Mulțumesc invitațiilor noștri care și-au uh, reiterat uh, angajamentul de a lucra împreună cu Comisia de Bugete ca să existe o aliniere între ce s-a votat uh, de către Parlament și faptul că a existat o respingere a amendamentului care, în mod paradoxal, a redus cu jumătate reducerea pe care dărea Consiliul și până la urmă decizia finală a Consiliului era împotriva uh, argumentelor majorității Și până la urmă am putut să avem acest dialog cu prietenii noștri de la Comisia de Bugete și cu raportorul ca să încercăm să îmbunătățim rezultatul final și să existe o coerență între sarcinile care au fost trasate și finanțarea disponibilă. Vă mulțumesc încă o dată pentru uh, explicații, pentru eforturi. Vom continua acest dialog înaintea adoptării uh, versiunii finale de către comisie și cred că putem să punem punct întâlnirii de astăzi. Următoarea va avea loc luni 3 septembrie, începând cu orele 15. Vă mulțumesc!